Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să redeschid ședința noastră în această dupămasă. Und uh, die Sitzung fortsetzen. Și deci să continuăm lucrările. După audierile intense de azi dimineață, acum avem ocazia de a-l primi pe domnul director general O'Sullivan lângă noi de la Serviciul European de Acțiune Externă. Astăzi aveți onoarea de a o uh, reprezenta în fața noastră pe înalta reprezentantă Catherine Ashton, care din motive de politică externă nu a putut să fie prezentă alături de noi. Însă, doamna Ashton ne-a asigurat că ar fi dorit să vină cu mare plăcere la noi, am fi discutat cu domnia sa, însă este de înțeles că are alte obligații și deci nu poate fi prezentă astăzi. Aș dori de asemenea să urez bun venit membrului Curții de Conturi și să îi dau cuvântul. Domnul Fasaca. Și uh, domnul Tome Muguruza, vă rog. Chairman, members... Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, bună ziua tuturor! După cum v-am spus azi dimineață, capitolul 9 din raportul anual al Curții prezintă uh, evaluările cheltuielilor administrative ale instituțiilor și ale altor organisme din Uniunea Europeană și nu oferă un uh, raport de evaluare pe fiecare organ. Însă, acest capitol include recomandările aplicabile instituțiilor specifice și este dedicat SAE. Aș dori să vă amintesc pe scurt de abordarea de audit a curții, care în 2012 conține mai întâi un eșantion de 151 de tranzacții care reprezintă o creștere semnificativă față de anii anteriori. În al doilea rând, o clasificare mai clară a erorilor din uh, domeniul achizițiilor publice care se leagă de toate capitolele din sfera de acțiune a acestui serviciu. În al treilea rând, sunt analizate sistemele de control și de audit al acestui organism. Și aici, Curtea de Conturi analizează prin rotație aceste diverse organe. În 2012 au fost auditate Parlamentul European și Consiliul. În 2013 sunt auditate Comisia și Curtea de Justiție. În ceea ce privește Serviciul de Acțiune Externă, auditul privind procesului de recrutare de personal temporar și contractual a fost analizat la fel ca și procedurile de achiziții publice, care sunt prevăzute pentru un audit de performanță în 2015 și Curtea vă va prezenta un raport în întregime pe aceste subiecte. După cum v-am spus în prezentarea mea anterioară, ca și în alți ani, acest uh, raport are un rezultat pozitiv, iar curtea conchide că tranzacțiile subiacente, cheltuielile administrative și alte cheltuieli din 2012 au uh, fost din toate punctele de vedere legale și reglementare. De asemenea, Curtea a tras concluzia că mecanismele de supraveghere și cheltuielile administrative ale instituției respectă cerințele regulamentului financiar. Stimate domnule președinte, dragi membri ai Comisiei de Control Bugetar, Poate că vă amintiți că atunci când am realizat auditul cu conturilor externe ale SEAE pe 2011, cum spuneam, am găsit niște erori la plata alocațiilor și beneficiilor unor uh, funcționari de acolo, de asemenea probleme la recrutarea de temporari și uh, probleme, erori legate de achizițiile publice. Aș dori să vă uh, informez că în eșantionul curții pentru auditul conturilor pe 2012 nu s-a constatat nicio eroare în acest domeniu la Serviciul European de Acțiune Externă, cu excepția unor erori minore în plata alocațiilor sociale și altor beneficii pentru funcționari. Aceste mici neajunsuri sunt provocate de lipsa informațiilor actualizate privind uh, funcționarii. De asemenea, este vorba și de informații privind alocațiile primite de la statele naționale și informații privind situația personală a celor funcționari. Se știe că statul de plată pentru Serviciul European de Acțiune Externă este uh, obiectul muncii uh, serviciului PMO, este important să se ia măsuri și să se întreprindă acțiuni în acest sens ca să se um, soluționeze această problemă. Curtea va monitoriza implementarea acestor măsuri și vă va prezenta un raport cu privire la acestea. În cele din urmă aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări sau lămuriri dorite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum domnului Fasakas. Domnule președinte, stimați eh, membri ai COCOBU, vreau să vă urez un an nou fericit și mult succes la alegeri. Și aș dori acum să trec la limba engleză. Pe lângă declarația stimatului meu coleg Mugurusa, Aș dori și eu să vorbesc despre uh, acest audit. Colegul meu s-a referit la legalitatea și reglementaritatea tranzacțiilor subiacente. Eu uh, sunt în secțiunea a treia a Curții de Conturi și aceasta a început deja un audit de performanță privind activitățile SEAE și uh, alcătuirea sa. Acest audit de performanță este chiar în faza de finalizare și se prevede adoptarea sa în mai sau chiar în aprilie, în funcție de procedura contradictorie. Însă sperăm că vă vom putea prezenta acest raport înainte de finalul mandatului dumneavoastră. Iată ce doream eu să vă spun, aștept cu nerăbdare să ascult această audiere și procedura de descărcare pentru SAE. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule Fațacas! Astfel am uh, auzit prezentarea poziției Curții de Conturi și am să-i dau cuvântul domnului O'Sullivan pentru observațiile introductive. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă spun că eu sunt deosebit de onorat să reprezint aici astăzi Serviciul European de Acțiune Externă, însă înainte de acestea trebuie să vă transmit scuzele în alte reprezentate Catherine Ashton, care ar fi dorit foarte mult să fie prezentă, însă în ultima clipă a fost nevoită să se deplaseze la Geneva, inițial pentru a discuta subiectul Siriei și uh, apoi pentru a prezida discuțiile pe care le-ați văzut probabil la știri cu privire la Iran. Se va spune Chiar mi-au spus unii colegi că au văzut-o pe doamna Ashton la televizor că era la Geneva și că se mirau cum de va fi astăzi în această după-amiază aici, însă din păcate nu poate fi omniprezentă și deci nu va veni în această după-amiază. Mulțumesc foarte mult oricum că mi-ați dat cuvântul și am să vă citesc ce ar fi spus doamna Ashton. Deci voi citi declarația sa ca introducere, după care voi vorbi și în nume propriu ca răspuns la întrebările dumneavoastră. Iată deci ce ar fi spus doamna Ashton. Mă bucur să am din nou șansa de a vă prezenta activitățile și uh, aspectele bugetare ale SAE și să vă răspund la întrebări. În același timp, aștept cu nerăbdare ideile și aportul dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că este necesar să lucrăm împreună și să utilizăm bine resursele puține pe care le avem pentru a atinge obiectivele tratatului de la Lisabona și a răspunde provocărilor din plan internațional. Cooperarea cu Parlamentul European a fost esențială până acum, inclusiv în domeniile în care ne străduim să ne promovăm valorile fundamentale. Am apreciat susținerea dumneavoastră permanentă pe măsură ce ne-am dezvoltat politicile în multe domenii. Sunt foarte mândră de succesele obținute pe scena internațională, începând cu acordul obținut pentru dialogul facilitate UE între Serbia și Kosovo până la acordul nuclear între comunitatea internațională și Iran, finalizat în contextul discuțiilor UE 3 plus 3. Progresul în aceste domenii este un element esențial pentru pacea locală și, și internațională. Lista realizărilor noastre crește permanent și sunt tot mai convinsă de plus valoarea reprezentată de instituțiile și politicile UE. Sunt convinsă că recunoașterea câștigată de statele membre și de Uniunea Europeană de la actori internaționali arată clar că SAE își îndeplinește misiunea. În conformitate cu cele prezentate în iulie 2013, s-a revizuit funcționarea serviciului nostru. Această revizuire prezintă mai multe recomandări pe termen scurt, multe sunt în curs de aplicare, de exemplu e vorba de cooperarea cu delegațiile UE și cu ambasadele naționale din state terțe, relațiile cu Comisia Europeană și mandatul reprezentanților speciale ai UE. Propunerile pe termen mediu se referă mai mult la tranziția instituțională de la finele acestui an. E vorba inclusiv de uh, propuneri referitoare la delegarea sarcinilor de către înaltul reprezentant. Apoi e vorba și de sarcini pentru vicepreședinte pentru 2015. Atmosfera actuală economică este dificilă și unele state membre așteaptă susținere din partea SEAE, din partea rețelei noastre de delegații din lumea întreagă. Nu putem cuantifica economiile pe care le-am făcut pentru statele membre, însă, fără îndoială, sprijinul oferit de noi permite serviciilor diplomatice de nivel național să se concentreze asupra priorităților naționale. Organizăm întâlniri în permanență între statele membre și SEAE ca să dezvoltăm sinergii și în conformitate cu tratatul de la Lisabona, colocarea cu statele membre e un obiectiv cheie. Din 2011 propunem colaborare și colocare la 14 state membre în 7 state terțe și avem în pregătire multe alte proiecte. Sigur că SAE face și el obiectul presiunilor bugetare și economice. În permanență încercăm să facem economii, mai ales economii durabile. Bugetul pentru 2014 include Uh, economii de aproape un milion de euro la alocațiile diurnele plătite personalului din delegații și de 3 milioane de euro pentru uh, cheltuielile de călătorie pentru personal. Serviciul European de Acțiune Externă a uh, transformat 5 AD 16 și încă niște posturi AD15 în posturi AD7 și AD5. De aici decurg foarte multe economii. Am făcut mari progrese pentru a ne atinge obiectivul de o treime agenți temporari din uh, serviciile naționale diplomatice pe posturi AD. Aceștia reprezintă acum aproape 33% din personalul SAE de nivel AD. Prezența diplomaților naționali este un element vital în cooperarea noastră cu statele membre și influențează puternic cultura corporativă emergentă. Acum publicăm posturi deschise și pentru Parlamentul European. În egală măsură, succesul SAE depinde de menținerea motivației funcționarilor. Ne ocupăm de acest subiect și pentru prima dată în 2013 am introdus un mecanism de mobilitate internă și am lansat și o rotație internă până la nivelul de vice-șef de delegație. Încă, situația nu este mulțumitoare, însă s-au făcut progrese semnificative în atingerea echilibrului de gen în cadrul SAE. Începând cu 2011, numărul de femei șef de delegații s-a uh, dublat aproape, deși în totalitate reprezintă doar 17% din total. Iar în sedii avem 22 de femei în poziții de management, ceea ce reprezintă cam 18% din total. Aș dori să subliniez și că în anul 2012 s-au făcut mari progrese în ameliorarea echilibrului de gen și, de asemenea, nu doar la acest capitol, ci și la acordarea contractelor în domenii de risc în state uh, cu uh, situație instabilă. De asemenea, nivelul de erori administrative a scăzut semnificativ, iar prelungirea contractelor s-a ameliorat. În plus, există un grup de lucru specific de la, directoratul, de la Direcția Financiară și Direcția de Securitate, creat în 2013 pentru a oferi o asistență specifică delegațiilor în acordarea contractelor de securitate. Și așteptăm rezultate foarte bune de la acest grup de lucru în cursul anului acesta. Un alt factor crucial pentru succesul SAE este sporirea cooperării foarte strânse cu celelalte instituții europene. În primul rând cu Parlamentul, pe baza declarației mele privind responsabilitatea politică și de asemenea cu Comisia, pentru că sunt și vicepreședintă a Comisiei responsabilă de coerența politicilor externe. Iar SEAE acordă sprijin Comisiei în domeniile declarate. De asemenea, cooperăm deschis și loial cu Curtea de Conturi Europeană și mă bucur să-i văd în sală pe membrii ai Curții de Conturi și să le ascult intervenția. Curtea a desfășurat mai multe audituri privind aceste programe de-a lungul anilor. E vorba inclusiv de un audit de performanță cuprinzător pentru SAE, la care domnul Vasaca s-a făcut referire, și așteptăm cu nerăbdare să primim rezultatele acestui audit în următoarele luni pentru că el ne va permite să ne ameliorăm funcționarea. De asemenea, lucrăm în strânsă coordonare cu OLAF, urmărim cazurile și, de asemenea, dezvoltăm o strategie antifraudă a Serviciului European de Acțiune Externă. Avem un memorandum de înțelegere cu uh, OLAF și dorim ca el să fie finalizat și semnat cât de rapid. De asemenea, colaborăm cu secretara generală a Comisiei ca să asigurăm coerența globală în Uniunea Europeană. Acest exercițiu de coordonare a durat ceva, însă acum pot să confirm că am ajuns la o înțelegere și sper că vom putea semna acest memorandum cu Olaf în zilele următoare, dacă nu chiar săptămânile următoare. În concluzie, doresc să subliniez că SEAE și-a consolidat locul pe scena internațională dar în multe domenii Serviciul European de Acțiune Externă este încă în curs de realizare. După cum s-a văzut în raportul anual de activitate, trebuie să avem o oarecare garanție pentru bugetul SAE de management. În 2012, rata de erori materiale este de 0,51% în delegații și 0,69% în sedii. După cum s-a spus astăzi, Curtea de Conturi Europeană nu a identificat niciun fel de puncte slabe semnificative în domeniul punctelor auditate de SEA în raportul său anual. Avem răspunsuri scrise, transmise la întrebările dumneavoastră pe larg. Sperăm să fiți convinși de transparența noastră și să vă dăm răspunsuri mulțumitoare în dezbaterea de astăzi. Aștept cu nerăbdare să continuăm discuția și să vă răspund la întrebări. Iată declarația în alte reprezentante, reprezentante, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Haideți să deschidem acum dezbaterea. Și dau cuvântul întâi domnului Tamaș Doici, raportorul nostru. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, igazgató úr,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 de a comenta câteva întrebări, aș dori să spun un lucru. Deși știți, dar probabil că vă interesează Serviciul de Acțiune Externă. E o, o instituție foarte tânără, înființată în ianuarie 2011 ca instituție independentă și tot atunci în uh, anul următor, în 2012, au ajuns la număr de 6809 angajați, adică destul de mulți angajați, am putea spune. Ceea ce privește bugetul, Avem acești uh, angajați, mai sunt câțiva angajați uh, pe statul de plată al Comisiei. Acest buget, când vorbim despre serviciul de acțiune externă, 2012 s-a ridicat la aproape 775 de mii de euro. În decembrie, domnule director general, ne-am întâlnit personal, a fost o discuție foarte utilă și aș dori să vă mulțumesc acum pentru acest lucru și, de asemenea, să vă mulțumesc că ați răspuns la timp, în scris, la toate cele 237 de întrebări ale noastre. Nu am încheiat analiza tuturor întrebărilor, le-am primit relativ târziu, dar nu a fost o problemă a secretariatului, ci termenul a fost unul foarte scurt. În ceea ce privește răspunsurile, aș diferenția între trei grupuri. E vorba de importanța întrebărilor. În primul rând, problemele de personal și venitul acestora, apoi costuri operaționale. Voi începe cu aceste costuri foarte mari. Este o instituție cu cheltuieli mari, așa spun uh, experții. Nu vreau să spun acum dacă banii sunt bine cheltuiți sau nu. Sunt însă totuși uh, reprezentanța diplomatică cu cel mai mare buget din lume. În ceea ce privește numărul de angajați, peste jumătate din ei sunt într-un post ad 12 sau mai mare. Deci, uh, destul de mulți de rang înalt. Cum uh, poate funcționa o instituție cu atât de mulți angajați de rang înalt? În ceea ce privește acești angajați ale 12 sau mai mare, sunt cheltuiți cu aceștia 5 milioane de euro pe lună. Dacă la aceasta mai adăugăm și membrii delegațiilor, costuri care depășesc uh, salarizarea obișnuită lunară, avem, iată, o sumă semnificativă. Și aici am avea în calcul încă 5 milioane suplimentar cu membrii delegaților, deci în total peste 10 milioane pe lună. Aș dori să știu, domnule director general, cum se face că cei de rang înalt depășesc acest procentaj? Vi se pare justificat? Vi se pare normal? Asta cât privește costurile de personal. Apoi, problema pensiilor. 2012-2013, 109 persoane au ieșit la pensie, iar pensia medie fost de 5800 de euro. Există și pensionari cu 10400 de euro pensie. Există mulți angajați în continuare care se află în pragul pensiei. Aveți vreo strategie în acest sens? Cum puteți finanța aceste pensii? Uh, există aceste obligații de plată ale pensiilor pe care va trebui să le respectați. Și o întrebare cât privește alocațiile pentru locuințe de serviciu. Pentru 2012 am zis că în delegații aveți aproximativ 675 de angajați care primesc Uh, bani pentru locuințele servici, un total de 30 de milioane de euro. Deci pe lună pe angajat în delegație, 3700 de euro aproximativ. Atât au primit acești angajați supliment pentru locuința de servici. Începând cu 2014, va exista o politică nouă în domeniul locuințelor. Va exista atunci o sumă maximă ceea ce însă nu se leagă direct de 2012. Noua reglementare începe abia în 2014. Însă, mă întreb cum s-a stabilit acest plafon. Din 140 de delegații în total, aceste plafoane s-au aplicat la 89 de delegații. Rămân la costurile de personal. După 2012 a intrat în vigoare regulamentul cu privire la funcționari și Serviciul de Acțiune Externă a putut uh, reduce cheltuielile cu 4 milioane de euro. Doamna Catherine Ashton a menționat acest lucru în scrisoarea ei și e vorba în special de scăderea costurilor pentru angajații din delegații. Ați introdus aici o sumă maximă pentru locuință? Sunt raționalizate aceste costuri? Văd că aș dori să știu la ce economii suplimentare vă așteptați de la aceste măsuri. Și acum, agenții locali. La aceștia m-aș referi în următoarea întrebare. În 2012 existau 3160 de astfel de agenți locali în delegațiile Serviciului de Acțiune Externă. Către aceștia au fost plătite 116 milioane de euro. Deci, peste 3000 de euro pe lună pentru fiecare. Nu e o sumă mică, nici măcar în comparație cu salariile din Europa. Adică nu cred că putem vorbi de un salariu minim. Atunci, întrebarea mea sună în felul următor. Cât la sută din acești angajați locali cum sunt aleși, vreau să știu de fapt, câți sunt într-adevăr de la fața locului și care sunt criteriile când le calculați salariile acestor angajați locali. Apoi, în al doilea rând, aș dori să mă mai refer la trimișii speciali. Există 11 astfel de reprezentanți speciali care au 100 de angajați în serviciul lor. În total, acești trimiși speciali plus angajații lor costă 30 de milioane de euro pe an. La înființarea serviciului de acțiune externă se dorea raționalizarea acestui sistem uh, de trimiși special, însă se pare că sistemul a rămas în picioare. Și întrebarea mea ar fi de ce nu s-a mai uh, reformat sistemul? pentru că Serviciul de Acțiune Externă fusese înființat la vremea sa și s-a pus, desigur, întrebarea dacă păstrăm acești, acest sistem al trimișilor speciali. Se pare că sistemul a rămas însă neschimbat și aș dori să știu cum putem măsura activitatea acestora. Majoritatea dintre trimișii speciali lucrează la soluționarea unor situații de criză um, sarcinile lor sunt într-adevăr special, dar au contracte nedeter- pe termen nedeterminat, deși trebuie să lucreze în situații de criză. Însă de mulți ani, deși lucrează, rezultatele nu se văd. Cum măsurați eficiența acestor uh, trimiși speciali? Penultima întrebare se referă la contractele de securitate. Această întrebare a fost adresată și în cadrul raportului din 2011. Prezent a fost tot domnul director O'Sullivan. Au fost menționate atunci rezerve cu privire la contractele cu Libia și Afganistan. Care au fost problemele cu aceste contracte? Serviciul a elaborat în 2011 un plan de acțiune, dar de ce spuneți că aveți în continuare rezerve? Apoi o altă întrebare importantă. În procedura de descărcare din 2011, serviciul a spus, a subliniat dacă dori să, ați dori să încheiați un uh, memorandum de cooperare cu OLAF. A existat așadar această promisiune, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Aș dori să știu de ce. De ce nu s-a mai uh, încheiat acel acord cu Olaf? Olaf a analizat uh, din 2011 încoace 52 de cazuri care implicau Serviciul de Acțiune Externă. În câte dintre acestea au uh, impus sau au cerut cercetări? O altă întrebare importantă. În raportul de sfârșit de an din 2012 al serviciului se vorbește de o sumă de 6,7 milioane de euro suma suspendată atât acesta era o sumă rămasă în conturile serviciului. E o sumă care presupune cam 46.000 de euro pe angajat. Acum această sumă de 6,7 a crescut la 9,9 milioane. Cum explicați acest lucru? Ce înseamnă aceste sume suspendate în această valoare? N-ar fi bine să avem un plan de acțiune care să soluționeze problema acestor sume? Reiau, spune vorbitorul. Există aceste posturi. Um, deci aveți în cont 6,7 milioane euro la sfârșitul lui 2012 ceea ce presupune 46.000 de posturi deschise, adică de sume care urmează să fie plătite. Suma a crescut de la 6,7 la 8,9 și există 50.000 de tranzacții neîncheiate încă, au fost inițiate, dar nu au fost încheiate. Care e cauza? Ce se întâmplă cu aceste fonduri în suspensie? Mulțumesc pentru cooperare și sper că aveți răspunsuri la aceste întrebări. Mulțumesc! O serie întreagă de întrebări din partea domnului raportor. Pentru că nu avem foarte mult timp, propun ca Acum să dăm cuvântul și celorlalți vorbitori. Aș mai putea spune, domnule Sullivan, Așadar dau cuvântul domnului Balcitis. Spune Aš kaip šešėlinis pranešėjas šito pranešimo taip detaliai triuktų. Mulțumesc. Nu voi intra în amănunte, deoarece nu trebuie să uităm rapoartele speciale ale Curții de Conturi care vorbește de folosirea eficace a fondurilor UE. SEA este un serviciu nou, să nu uităm când a fost și cum a fost el creat, care sunt principiile care îl ghidează, care sunt sarcinile care au fost trasate, care sunt complexe. E vorba de diplomați care sunt trimiși peste tot în lume pentru a rezolva chestiuni delicate, dificile. Și este foarte clar că este o muncă grea, trebuie să facă mult teren, să primească răspunsuri la întrebări. Deci, având în vedere natura complexă a sarcinilor lor, am văzut că aceasta se reflectă cumva și în raport. Există, de pildă, o serie de discrepanțe legate de plata anumitor alocații care trebuie să fie rezolvate aceste chestiuni. Uh, trebuie să menționăm, într-adevăr, că rata administrativă a erorilor este foarte mică. Mai cam jumătate de procent în delegații și cam 0,59 la nivelul sediului. Iată ce a stabilit uh, Curtea de Conturi, în sensul că sub 2% această rată a erorii a gestiunii administrative este practic nulă aproape. Anul trecut, uh, când s-a prezentat raportul, am făcut niște recomandări în sensul unei echilibrări geografice și de gen a echipelor, a staffului și am dorit de asemenea să existe mai mulți diplomați naționali. Vedem că aceste recomandări au fost cumva urmate, s-au înregistrat uh, progrese, progrese și în ceea ce privește achizițiile publice Uh, în țările cu risc înalt și cele care au probleme de securitate deosebite. De asemenea, luăm notă în legătură cu îmbunătățirea cooperării între serviciile Comisiei și cele ale SAE eu cred că răspunsurile la întrebări uh, pe care ni le-ați dat în, uh, în document sunt cât se poate de satisfăcătoare. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich... Doamna Gresle, mulțumesc. Uh, mă bucur că, iată, sunt alături de noi și colegii din, uh, de la Serviciul de Acțiune Externă. Dumneavoastră, doream să vă felicit pentru detașarea la Washington. Presupun că nici nu sunteți atât de uh, Uh, nefericit de această nouă sarcină. Dar mă întreb de ce postul dumneavoastră actual dispare când plecați. E superflu. Puteți spune ceva în acest sens? Apoi punctul la care s-a referit colegul Deutsch, acei reprezentanți speciali. Aici nu ne înțelegem pe această problemă. Am încercat uh, această discuție încă în, discu- în discuția despre buget cu Consiliul. Am vrut ca acești reprezentanți speciali să fie integrați în Serviciul de Acțiune Externă, pentru că între 2011 și 2013 costurile acestor 12 persoane au crescut cu 70%. Cum se justifică, vă rog, această creștere a costurilor? Fără bugetul de călătorii care s-a triplat. Pe păi atunci propun să lăsăm 12 oameni să se plimbe prin lumea întreagă și înlocuim serviciul de acțiune externă. Îmi pare rău că doamna înalt reprezentant propusese ca acești reprezentanți speciali să fie susținuți de Serviciul Acțiune externă, Dar ce înseamnă acest lucru? doar ca să nu mai identificăm noi cine ce plătește sau cine ce primește? E o problemă care ar trebui reglementată urgent. Altfel uh, ne ocupăm noi de această problemă și va curge sânge. Mai am două întrebări. Ați menționat o rezervă pentru contracte de siguranță pentru firma Argo Security din Cipru. Această firmă a primit din partea Serviciului Acțiune Externă 5900 de euro dobândă pentru plăți interziate timp de 100 de zile. ați putea explica de ce o firmă de-a căror contracte vă îndoiți, de ce le mai dați 5900 euro dobândă pentru 116 zile întârziate. Dacă aș putea să depun și eu bani la dumneavoastră, imediat fac. Uh, pentru British Telecom ați plătit 4.000 și ceva de euro dobânzi pentru o întârziere de o lună. E, aveți niște prețuri fascinante. Ați putea spune ceva mai mult în acest sens? De ani de zile mă îngrijorează problema echilibrului geografic al Serviciului de Acțiune Externă și al angajaților acestora. Am numărat în managementul de vârf, deci bordul și cei pe care indicați dumneavoastră pe site-ul dumneavoastră, în 2011 erau 17 posturi, în 13, 2013 am avut 18 posturi. Erau 4 din Regatul Unit, între timp sunt cinci din Regatul Unit. Înainte erau trei Franț- din Franța, doi din țările de jos. Acum au mai rămas doi francezi, doi nemți și câte unul din ceilalți. Deci echilibrul geografic uh, nu prea e echilibrat, ca să spunem așa. De unde vine asta? De unde avem atâția angajați din Regatul Unit? Sau doriți să-i spunem Serviciul de Acțiune Engleză Externă? Uh, Um, apoi mă uitam la ce spunea doamna alt reprezentant. Între 2010 și 2013 am avut șef de delegații, 15 francezi, 14 spanioli, 9 nemți, 9 italieni, noi din Regatul Unit și 9 din Belgia. Aceștia au fost cei mai buni sau dacă îi spuneți de suficiente ori un nume, până la urmă acela primește postul m-ar interesa ceva în acest sens. Poate aveți material statistic pe care să-l înțelegem în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne Gresle. Urmează domnul Mulder. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc. Și eu îl felicit pe domnul O'Sullivan pentru numirea sa norocoasă la Washington. Am o întrebare pe pe care nu am putut să o deduc, deci răspunsul din documentele care ne-au parvenit. Înainte de stabilirea se, se vorbea despre faptul că statele membre vor profita de această ocazie pentru a își aduce serviciile consulare, cel puțin în parte, în aceleași clădiri cu SAE, pentru a economisi niște bani. O idee bună și Bineînțeles că asta ar facilita și viața cetățenilor care doresc o viză în Europa, de pildă. Ce s-a întâmplat cu această intenție? Această intenție a transformat în realitate sau nu? Mulțumesc. Mulțumesc colegului Mulder. Îl salut acum pe domnul Sala Franca, care e și membru în Comisia de Afaceri Externe. Domnule Sala Franca, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule O'Sullivan. Am fost raportor pentru descărcarea 2012 pe serviciul uh, SEAE și am produs un aviz, iar în motivarea respectivă am menționat că vorbeam despre primul uh, act de funcționare a serviciului și că situația era destul de satisfăcătoare. În această după masă, după ce am ascultat uh, prezentarea, mi se pare evident că, da, lucrurile s-au îmbunătățit, uh, e loc și de mai bine, însă eforturi s-au făcut. Știm bine că un acest fel de serviciu nu poate fi uh, înființat uh, dintr-o dată, iar doamna înaltă reprezentant uh, a venit aici în fața noastră, ne-a spus ce progrese s-au înregistrat și, într-adevăr, putem să zicem și noi același lucru. Așa cum a spus domnul raportor, probabil că acest serviciu costă mai scump decât un serviciu diplomatic național, dar să nu uităm că acest efort bugetar, bugetar trebuie să se ridice la înălțimea ambițiilor noastre în materie de politică externă, de vizibilitate a UE și, bineînțeles, uh, urmând și tratatele. Domnule O'Sullivan, am citit uh, cu atenție răspunsurile date la chestionarul lung pe care l-a transmis Parlamentul S-au dat multe uh, răspunsuri, uh, s-a intrat în detaliu. S-a pus o întrebare de către raportor legată de pensii. Deci vă spuneam că am parcurs cu multă atenție acest chestionar și am văzut că vorbim și despre pensii care depășesc 10.000 de euro. Dar sunt și altele care sunt sub 1.000 de euro. Aș dori să știu dacă asta corespunde previziunilor. Știm bine că un funcționar după 30 de ani de bune și loiale servicii poate să ceară și să beneficieze de o pensie care se ridică cam la 60% din salariul său activ. Așadar, poate ar trebui să reflectăm în general la problema pensiilor, pentru că uh, avem o, foarte multe posturi de tip AD și da, în acest caz este logic să fie pensii mai mari. Apoi, uh, recrutarea șefilor de delegații a fost cât se poate de eficientă și, în acest sens, nominalizările au fost făcute în mod obiectiv, și transparent. Nu trebuie să uităm și dacă este să mă uit pe, pe, și pe chestionar, să nu uităm așadar chestiunea meritului. Când vine vorba de recrutare. Iată, în acest sens aș dori să subliniez trei aspecte. În primul rând, să se ajungă la acel acord cu Olaful pentru a garanta faptul că un serviciu atât de mare și de complex să poată să funcționeze în mod optim și cu toate garanțiile, garanțiile aferente. Cred că aici trebuie foarte clar să fie clarificată relația cu sau legătura cu Olaf. Apoi, așa, pe o notă mai critică. Uh, Parlamentul nostru, prin codecizie, știți bine, are prerogative în, în materie de chestiuni uh, financiare, bugetare. În cursul ultimelor negocieri, Comisia a retras 80 de funcționari ai săi din cadrul delegațiilor. Însă, avem mai multe țări care nu fusese menționate în cadrul acestui exercițiu și care au intrat în negocierile de decizie cu Consiliul. E bine, cred că cumva noi am fost trecuți cu vederea și nu am fost consultați, așa cum se cuvine, în cursul acestor negocieri. Anul trecut I s-a cerut comisiei noastre să evalueze situația birourilor din uh, Sudan și din Birmania, Myanmar. Și asta în urma anumitor acorduri de negociere care au fost uh, încheiate, în sensul că aceste țări uh, trebuie să beneficieze și ele de o astfel de prezență. Sper că țineți cont în continuare de părerile noastre. Sunt convins că vom lucra împreună pentru a găsi soluții și sper, deci, că și această chestiune va fi abordată. În ceea ce privește NSA, e, știm bine că serviciile noastre diplomatice au fost ținta directă a atacurilor de acest gen, vă întreb dacă, din punct de vedere al securității, dumneavoastră faceți ceva, consolidați uh, securitatea, mai ales că dumneavoastră veți pleca și la Washington. Mulțumesc. Uh, Für Fragen, die... Mulțumesc. Uh, v-aș ruga acum, domnule O'Sullivan, să răspundeți la întrebări. Thank you to all the uh, honorable members for their comments. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și întrebările adresate. O să încerc să răspund um, cât mai clar posibil, fără să arăpi uh, timpul uh, pe tot parcursul după miezii. Îmi doresc, bineînțeles, niște răspunsuri complete. Ați spus și se spune că este un serviciu scump. Avem un buget de 500 de milioane de euro E vorba de funcționari care sunt plătiți conform statutului instituțiilor europene și dacă este să raportăm la costurile naționale ale unui astfel de serviciu, se pare că noi ne putem compara cu un serviciu de diplomat, diplomatic cum este cel al uh, belgian, deci nu ne aflăm uh, uh în pragul superior, uh, să zicem, la un astfel de cheltuiel. De fapt, eu nu cred că costăm nici prea mult și nici prea ieftin. Iată, este vorba de aproape 500 de milioane, vă spunem, și marea majoritate a acestor costuri, știți bine că au fost cumva hotărâte um, de către toate instituțiile, inclusiv uh, numărul de persoane angajate, persoane permanente, agenți temporari, etc. Cât privește pensiile, și aici aș avea cam aceeași reacție. Pensiile nu vin direct din bugetul nostru, e vorba de comisie care gestionează aceste, uh, acești bani, așa că se întâmplă și pentru celelalte instituții. Ele sunt încă o dată definite prin statutul personalului, nu le-am uh, hotărât noi, e vorba de niște cerințe juridice. E vorba de funcționari cu state vechi. Sunt oare ei plătiți uh, prea mult? Asta este o altă uh, chestiune. Însă, încă o dată, pensia, știm bine că este un sistem care se autofinanțează. Și știm bine că statele membre niciodată nu au, hotăr- nu au hotărât să contribuie ele la sistemul nostru de pensii pentru că, iată, sistemul nostru al funcționarilor europeni cumva s-a autoalimentat și, de fapt, nu costă foarte mult. Tot ce să, pot să vă spun este că noi gestionăm un sistem care ne-a fost crețat de către legiuitor și nu, nu noi am controlat și nu noi am inventat acest sistem. Iată, v-am dat niște cifre cât se poate de transparent și bineînțeles, s-a desprins de aici o, o cifră poate mai deosebită, mai mare, a unui înalt funcționar care are multă experiență, dar asta este un aspect. Domnul Deutsch a menționat mai multe aspecte mai controversate. Însă, permiteți-mi să fac două observații. În primul rând, chestiunea, să zicem, demografică. Și vine că în uh, momentul în care persoanele uh, stau mai multă vreme la instituțiile europene, adică sunt angajate, la un moment dat există așa un fel de automatism al promovării. Să zicem că au început în 1985 și la un moment dat cu un anumit AD, la un moment dat ajung la un anumit grad. Deci este clar că în acest sens suntem organizații destul de matură, aș putea spune chiar îmbătrânită pentru că cei pe care noi am preluat de la alte servicii, mai ales de la comisii, sunt, să zicem, în a doua parte a carierei. Um, este clar că avem o medie de 40 până în 50 de ani și asta se reflectă și la pensii și la salarii. Doamna Gresle ne-a întrebat uh, dacă am uh, recrutat din statele noastre la nivel înalt personal. Este foarte clar că șef delegației ne-am orientat așa pentru acest spot, pentru că este vorba de uh, răspunderi. Dar uh, am fost totuși criticați atunci când am făcut această tentativă, pentru că unii au considerat că diplomații recrutați de către noi n-au fost suficient valorizați și atunci, uh, împreună cu doamna Ashton, v-am spus, am procedat la niște transformări uh, ale gradelor de la AD16-17 la în AD7 și 5. Deci, cumva, încercăm să răsturnăm această piramidă, să schimbăm structura ei, dar încă o dată avem o problemă demografică. În ceea ce privește costurile legate de locuințe, nu știu dacă e vorba și aici de ceva foarte scump. Noi ne-am situat cumva la o medie în raport cu costurile respective în um, statele membre. Probabil că sunt costuri superioare unor chirii, să zicem, prezente în statele membre mai mici. Am încercat de deci, să rămânem uh, la o medie. Este clar că piața este piață și una este să locuiești uh, la Hong Kong, 10 uh, metri pătrați, uh, poate să te coste la fel de mult la Hong Kong pe cât te costă 100 de metri pătrați într-un oraș european. Am încercat să facem o medie, să urmărim piața imobiliară și să facem așa o estimare, cam asta am încercat să facem, dar să știți că noi încercăm să urmărim cu atenție costurile reale care se practică în statele membre și pot să vă spun că în mod constant ne situăm în medie. Da, ne-ați dat niște cifre care par să fie destul de impresionante, adică sunt mari, însă, încă o dată, gândiți-vă ce se întâmplă și în alte părți ale lumii, unde, să zicem că piața imobiliară este încă și mai dură noi încercăm să dăm un fel de sume forfetare și oamenii să aleagă apoi uh, fie să stea în centru, poate cu o suprafață mai mică, sau să stea în afara orașelor, să facă cumva naveta, să aibă mai multe spații verzi. Am încercat deci să lăsăm stafului nostru așa o marjă de discreție ca să își aleagă locul de sau locul de reședință. În sfârșit, și aici am încercat să mergem pe ideea unei medii. În ce privește agenții locali, noi angajăm mulți dintre aceștia și avem aproximativ de deci 3.000 de astfel de agenți locali. Respectăm codul muncii național. Acestea sunt condițiile de angajare, iar salariile respective sunt bazate cu sau uh, sunt comparate cu uh, statul, uh, cu statele noastre membre, cu cele de la sistemul ONU și din celelalte agenții mari internaționale. Și aici dorim să fim destul de flexibili, însă pot să vă spun că am întâlnit cu o serie de agenți locali din diverse colțuri ale lumii și ei au senzația cumva nivelul lor de viață a scăzut nu zic că nu suntem un bun angajator, dar uh, noi ne luptăm pe piață cu alte entități, state și organizații internaționale care doresc să pună mâna pe aceiași oameni de calitate și încercăm să-i atragem cu niște salarii bune. În ceea ce privește selecția personalului, uh, bineînțeles că avem un sistem uh, transparent de selecție, avizele respective sunt publicate și așa mai departe. Cât privește UN Source, lucruri pe care le-a menționat doamna Gresla și alți colegi, E vorba de un dosar foarte complicat, să o iau de la capăt. Această unitate își dorea, mă refer Uh, la înalții reprezentanții speciali, ei bine, aceștia uh, trebuiau să le plească niște sarcini pe care domnul Solana nu le putea îndeplini uh, și e vorba de niște misiuni specifice. Este adevărat că în anumite situații este bine să ai o persoană specială antrenată și care să se ocupe clar de anumite probleme regionale, subiecte regionale, pe care poate altcineva nu le poate urmări. Mai este și problema bugetului, bugetul FSP, care știm bine că face parte din structura SAE și, bineînțeles, împreună cu Comisia Europeană. Există, deci, prin această structură, o anumită flexibilitate în ce privește bugetul atunci când avem un uh, o, un astfel de urgență, situație specială, putem să luăm uh, bani de acolo, nu din bugetul administrativ neapărat pentru a finanța astfel de misiuni. Deci cumva în mod complementar, însă cum funcționează o astfel de sinergie pe care doamna Ashton și-o dorește, a încercat să o încurajeze. Discutăm activ împreună cu statele membre pe marginea anumitor linii orientative, în ce măsură și cum să fie creați sau nu acești reprezentanți speciali, cu ce buget să fie finanțați. Și dacă, dacă să fie finanțați din bugetul administrativ al serviciului nostru, asta ne-am dorit noi, unii pot să fie puțin uimiți pentru că s-ar putea să fie un transfer de la capitolul 4 la capitolul 5, poate că unii știu uh, despre ce este vorba, ar fi cumva o erezie. În sfârșit, uh, oricum, cu respectul care vi datorez, aș menționa că nu e vorba aici de un buget administrativ, este ceva operațional. S-ar putea face ceva în, aș, în acest sens, dar asta în condițiile în care să dau niște garanții, în sensul că asta trebuie să fie însoțit de crearea unor posturi aprobate de Consiliu, etc. Asta este însă o discuție pe care noi avem actualmente, o discuție de asemenea legată de modul în care putem să-i sprijinim mai bine pe acești reprezentanți și, de fapt, e vorba încă o dată de împărțirea sau împărtășirea resurselor ei să fie găzduiți în uh, același loc cu staful delegațiilor noastre naționale, discuția continuă. Statele membre își doresc ca acei reprezentanți speciali pe care ei îi numesc să fie răspunzători în fața anumitor comisii special create Trebuie să vedem foarte clar care este lanțul de comandă atunci și exact despre asta este vorba, de acea integrare a politicilor pe care a menționat-o și doamna Gresle. Dar eu cred în continuare că avem nevoie de oameni care se ocupe exact de chestiuni așa regionale, locale, anumite situații de criză unde trebuie să facem asta. Doamna Bernadina Leon a fost foarte activă în regiunea Mediteranei de Sud și asta s-a văzut. Uh, doamna Malmström a fost foarte prezentă în Sudan, Patricia Flor în Asia Centrală, de pildă, și Philippe Lefort în zona Caucazului. Eu cred că aici avem de face cu o bună complementariată, însă, complementariată, însă uh, Bineînțeles că, din punct de vedere bugetar, încă mai trebuie să mai lucrăm. În ceea ce privește contractele pentru serviciile de securitate, eu nu am fost convins că gestionăm această parte așa cum trebuie. Au existat niște întârzieri de plată, așa cum menționa și doamna Gresla. M-au îngrijorat uh, anumite contracte reînnoirea lor, mai ales două dintre ele, eu cred că aceste probleme au fost identificate și rezolvate. Oricum, uh, înainte de a consfinți ceea ce va apărea în următorul raport anual, eu vreau să soldez chestiunile care au fost identificate în, rapo- în rapoartele precedente. Uh, Curtea a menționat o problemă în Venezuela cu un contract de securitate care a fost de foarte multe ori reînnoit cu niște tendere mai ciudate și de fapt s-a dovedit că era ceva la nivelul delegației. Nu era vorba de o proastă gestionare, ci pur și simplu uneori este foarte greu să organizezi o astfel de achiziție publică și așa mai mult din uh, facilitate, să zic, s-a hotărât să se prelungească contractul respectiv. Acum, în mod sistematic, aceste contracte trebuie să fie tot timpul supuse procedurilor, inclusiv pentru asistența tehnică și noi dorim să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă și vom veghea la asta și în perioada ulterioară. În ceea ce privește memorandumul cu OLAF, mulțumesc celor care au abordat acest subiect. În ultimele zile, practic, am rezolvat ultimele chestiuni pendinte eu cred că acest acord va fi încheiat, zic eu, peste câteva zile, poate peste câteva <laughs> săptămâni, în fine, foarte, foarte repede. Problema care a fost? E vorba de un punct așa mai um, de detaliu legată de anumite transferuri uh, judiciare către țările terțe. Poate să fie ceva simplu, însă depinde de ce țară vorbim. Într-o țară, să zicem, cu state de drept funcțional, nu e nicio problemă. Însă ce se întâmplă în uh, statele care nu au un astfel de sistem? Comisia își dorea o anumită transparență și cu Olaful am dorit să ajungem la o soluție optimă și cred că până la urmă am ajuns la această soluție, dar putem să spunem că 99% din acest memorandum de înțelegere a fost practic hotărât între noi Știm cum vom lucra împreună. Olaful a deschis o serie de cazuri. Cu tot respectul, domnule Doci, uh, aș dori să vă adresați Olafului în ceea ce privește numărul de cazuri uh, închise, respectiv deschise. Multe dintre aceste cazuri au fost, vă spuneam, închise, urmate sau nu de sancțiuni disciplinare. Am dat și noi niște date în acest sens, 6 recomandări, 8 anchete închise fără recomandări și 12 anchete investigații care au fost uh, de asemenea închise. Noi urcăm, lucrăm foarte bine cu Olaful și apreciem foarte mult ce fac ei. Și un ultim aspect, uh, poate că vi se par uh, nu tocmai coerent, dar vreau să vă spun ce se întâmplă cu acele suspension accounts, conturi suspendate. Eu însumi mi-am pus această întrebare când m-am uitat pe documente. E vorba de un mecanism bugetar care ne permite să avem un cont din care să putem să transferăm în alte conturi. Este cumva o posibilitate pentru ca, de exemplu, dintr-un cont să alimentăm plata sau rambursarea TVA-ului sau anumite sume care sunt scoase din, deduse din salariile personalului sunt puse în contul respectiv în așteptarea altor mișcări. Deci este vorba de un cont, să zicem, de rezervă. Fiecare delegație are câteva zeci de astfel de conturi care sunt absolut uh, necesare, dar nu este niciun fel de uh, problemă, în sensul că banii intră și ies în aceste conturi fără niciun fel de problemă, se poate verifica asta, este ceva corect, legitim Uh, și este foarte clar că pot să ai niște bani uh, pe care îi pui deoparte ca să îi plătești nu în anul financiar respectiv, ci în următorul. Doamna Gresla a mai a uh, menționat o altă problemă legată de plățile întârziate. Și dobânzi, este clar că dacă am făcut o eroare, Uh, companiile respective sunt uh, îndreptățite să ne atragă atenția și sunt uh, îndreptățite să obțină această reparație. Și cred că spunem asta la întrebarea 29, British Telecom, Argus și încă o companie care se ocupă de securitatea în clădirile noastre, poate că se ocupă de acele porți de securitate, în fine, nu ar trebui să se întâmple, dar se întâmplă atunci când noi întârziem cu plățile la aceste companii și firme, ele sunt îndreptățite să ne uh, atragă atenția și să primească banii respectiv și mi se pare cât se poate de legitim. Pentru că anumite companii sunt mari, dar altele sunt mai mici și depind de noi. Uneori avem multe IMM-uri care depind de, de noi pentru a supraviețui doamnă Gres, în legătură cu șefii de delegație și echilibrul geografic, cred că depinde cum socotim. Însă eu nu cred că aici uh, putem vorbi de aceleași cifre. Eu nu am aceleași cifre pe care le aveți dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră, uh, cum să vă spun, că avem state membre care au aderat mai recent, să zicem, nu doar acum câțiva ani, ci și de mai de mult, uh, și acestea sunt mai puțin reprezentante, e adevărat, pentru cele 10 care au aderat în 2004, dar și pentru că numărul lor general de personal este mai mic față de celelalte state membre care au funcționat în sistem din anii 50 încoace. Dacă e să mă uit uh, la managementul de nivel înalt, Franța 7, UK 6, Germania 3, e întrebarea 16 dacă nu mă înșel, iar la șefii de delegație, se pare că Franța are 15, Italia 14, Germania 10 și așa mai departe. Deci, um, sincer, aici nu se fac alegeri politice, ci se alege persoana cea mai adecvată și cred că sistemul a fost uh, evaluat de statele membre ca fiind extrem de transparent și de obiectiv. Sigur că e adevărat și mi-amintesc bine că în 2011, atunci când am început uh, treaba și am recrutat foarte mulți, am avut mult mai multe candidaturi de la uh, funcționari francezi decât din orice alt stat membru. Și n-ai ce face, trebuie să alegi din cei care candidează. Și apoi trebuie să analizeze apoi alegerea și din perspectiva celor care au candidat. Și unor când ai 10 candidați de succes, înseamnă că au candidat mult mai mulți inițial. Domnule Mulder, în legătură cu situația consulară, cred că am discutat pe scurt despre colocație. Și cred că aceasta este una din uh, realizările cele mai importante, una din sinergiile cele mai importante dintre statele membre și SEAE. Și noi lucrăm din greu în acest domeniu. E complicat, discutam și cu Vincent în mașină pe drum, pentru că să încerci să sincronizezi agendele statelor membre, expirarea contractelor lor de închiriere, planurile lor de a-și extinde sau nu personalul într-o anume țară, nu e simplu, pentru că toate aceste lucruri nu sunt făcute la modul cel mai flexibil. Am discutat cu ministrii de externe la Atena cel mai recent și le-am spus că nu va putea, nu se va putea face acest lucru decât dacă avem voința de a lucra împreună. Și astfel vom putea să ținem cont mai mult de ajutorul statelor membre și ei va trebui să ne spună, uitați, de exemplu, nu ne schimbăm clădirea acum, ci așteptăm încă un an până când și aia are o clădire de schimbat. Sigur că e greu să spui asta și unor ambasadorii locali de multe ori spun că doresc în mandatul lor să schimbe sediul ambasadei, pur și simplu ca să simtă că au făcut o treabă bună. După părerea mea, însă, este indispensabilă colocația ca să facem economii la nivel global în domeniul activității diplomatice. La nivel consular nu avem încă informații cu privire la statele membre uh, care și-ar fi uh, instalat serviciul consular într-o clădire de-a noastră. Însă la Ho Chi Minh există un exemplu, Saigon, după cum se numea mai mulți, acum mai mulți ani, noi facilităm uh, acordarea de vize Schengen în comun. Deci avem uh, un oficiu de relații cu publicul comun pentru vize. În alte părți, spune foarte clar statelor membre că dacă vor să împartă cu noi sediul și că vor să acorde, și vor să acorde vize în același sediu cu noi, e perfect fezabil, dar nu am încă un exemplu despre care să vă pot spune că, uitați, acesta este sensul spre care ne îndreptăm. De asemenea, oferim servicii și pentru ambasadorii nerezidenți, care atunci când vizitează o capitală pot utiliza delegația UE ca uh, sediu, au uh, la noi uh, toate acordurile de securitate, noi le organizăm agenda și le oferim toate serviciile. Deci, într-adevăr, avem multe de făcut aici. În legătură cu întrebarea domnului Sala Franca, uh, ați vorbit despre OLAF și, în primul rând, despre ajustarea numărului de personal din delegații pentru a se ține cont de alocările financiare. Se numește evaluarea sarcinii de lucru în delegații. Avem un nou uh, director general care analizează chiar această problemă. Sigur că trebuie să facem aceste ajustări, însă noi a trebuit să facem anumite planuri înainte de finalizarea instrumentelor financiare și a CFM și acum așteptăm rezultatul. Nu cred că există o diferență dramatică, însă există câteva ajustări de făcut ale marjelor și cred că vă pot spune și uh, colegii mai multe și despre instrumentul de parteneriat, unde vom primi funcționari suplimentari. Trebuie să ne asigurăm că nu reducem personalul într-o săptămână și îl creștem uh, în următoare. În ceea ce privește Panama, studiem ce putem face împreună cu colegii. Sigur că este greu să închizi o delegație și să și deschizi delegație la fel de greu, însă am înțeles foarte bine mesajul Parlamentului și vedem cum putem răspunde. În cele din urmă, în legătură cu securitatea și supravegherea, doresc să mulțumesc foarte Parlamentului pentru fondurile suplimentare, 6 milioane de euro, pe care Parlamentul i-a pus la dispoziția noastră anul acesta. Încercăm să-i folosim cât mai bine, vă asigur, iar principala prioritate este ca în anumite delegații să avem o securitate sporită pentru conversații, să avem uh, întâlniri care să nu poată fi ascultate de terți, să avem o diferențiere clară, o securitate clară pentru sediile delegațiilor și să avem o securitate cât mai bună a comunicațiilor mobile. Nu îmi fac iluzii, știu că nu trebuie să subestimăm atacurile cibernetice făcute asupra sistemelor noastre, nu doar de aliați și prieteni cum sunt Statele Unite, ci și de alții care poate au intenții mai puțin bune din alte surse, însă suntem conștienți că în acest domeniu trebuie să facem pași de ameliorare și mulțumesc foarte mult Parlamentului care a fost în uh, prim planul uh, acestei acțiuni, oferindu-ne fonduri suplimentare ca să putem acționa încă din acest an. Domnule președinte, sper că v-am oferit cât de multe răspunsuri am putut. Dacă am sărit uh, peste ceva, vă mai răspund cu plăcere și înscris după întâlnire. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult, domnule O'Sullivan. E aproape imposibil să mulțumești uh, pe toată lumea la comisia noastră, însă cred că asta este pur și simplu natura subiectelor pe care le tratăm. Doamna Gresle mai avea o întrebare suplimentară. Nu, nu, nu. Uh, s-a mai spus... Că că punem foarte multe întrebări, într-adevăr. Asta se vede. Uh, dar uh, ne ocupăm atât de intens de aceste subiecte pentru că știm prea puține. Și cred că este o veste bună că ne ocupă, că ne preocupă acest subiect și e o dovadă și că am citit toate întrebările și răspunsurile dumneavoastră. Am să revin la managementul de nivel înalt la Serviciul de Acțiune Externă. Ați vorbit despre socotel și despre socotel diferite. Nici eu nu i-am numărat aici. Știu că se spune că sunt peste 10.000 de angajați în totalitate și că acestea sunt cifrele, nu? Dacă dumneavoastră aveți alte cifre, vă rog să ni le transmiteți pur și simplu, pentru că noi v-am pus niște întrebări, ne-ați prezentat niște cifre și noi altfel nu putem evalua uh, personalul serviciului dumneavoastră și managementul de nivel înalt, decât comparându-l cu totalitatea. Și aș avea două rugăminți. Aveți un raport anual de activitate făcut de dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de director general și aș vrea să vă întreb ce se întâmplă. Se va renunța la acest post? Cine va face treaba dumneavoastră? Pentru că și în tratate este prevăzută închirierea de sedii și de clădiri, practic. Avem aici o listă foarte lungă și în uh, penultimul raport am vorbit iarăși despre acest subiect și uh, nu ne-ați scris totuși un răspuns. Și eu am uitat să mai pun întrebarea, nu am mai pus-o și mi se pare că ar fi pur și simplu corect să ne informați, pentru că dacă se fac astfel de contracte de închiriere, noi trebuie să fim informați. Și a doua întrebare se referă la chestiunea personalului. Ați vorbit despre un staff review, însă acest staff review nu ne-a fost pus la dispoziție. Eu cred că ar fi corect să ne puneți la dispoziție și acest document, și aceste uh, cifre, pentru că există un staff uh, review la SEAE pe care noi nu l-am primit și am vrea să-l primim. Mulțumesc! Mulțumesc. V-aș ruga acum să răspundeți direct. Da, la prima întrebare a dumneavoastră eu spuneam doar că depinde cum se numără aceste cifre, ce anume numești uh, senior management. Eu vorbeam de la director general în sus, sigur că se poate calcula și altfel, dar întotdeauna vor exista dezechilibre în legătură cu aceste cifre. Însă și aceste cifre fluctuează pentru că unii vin, alții pleacă. Sunt multe transferuri, unele contracte sunt reînnoite, vor fi reînnoite în primul trimestru al următorului an, alții vor pleca. Succesorul lui Cathy Ashton probabil că va dori să facă anumite modificări. Deci eu nu cred că este o situație statică. Cred că situația statică va fi întotdeauna un pic dezechilibrată și a fost așa în comisie de-a lungul anilor. Dacă priviți punctual situația dintr-un anumit moment, poate părea dezechilibrată, dar dacă o vedeți în perspectiva timpului care trece, vedeți că se schimbă situația. Deci eu cred că echilibrul geografic trebuie să fie studiat într-o anumită perioadă de timp și cred că e foarte multă diversitate aici. În legătură cu cât de indispensabil sunt eu, doamnă Gresle, a fost, uh, sincer, foarte important în fazele incipiente ca Pierre și cu mine să ne împărțim astfel munca. Eu știu că unii nu au fost de acord, însă eu cred că ar fi fost greu ca vreunul dintre noi să fi făcut toată munca. Deci să fie secretar general executiv, să creeze politica împreună cu uh, Consiliul de Afaceri Externe să facă și debriefing-ul la Parlament și să creeze per total un nou sistem. Deci eu cred că am avut toate motivele de a avea o abordare bicefală în primii ani. Sigur că acum se poate argumenta că sistemul funcționează, e pe, pus pe picioare, însă după cum a sugerat și Cathy și cum a sugerat și mulți dintre dumneavoastră, ați spus că suntem uh, prea mulți generali și nu destui soldați dar cred că este un domeniu în legătură cu care v-ați putea gândi la contopirea celor două posturi de conducere și cred că ar fi nevoie să se mai pună la punct și uh, toată funcționarea. Sigur că ar fi nevoie și sigur că eu aș putea să fac asta într-o oră, două, fără niciun fel de problemă. Însă, cred că succesorul lui Cathy va trebui să ia decizia, pentru că, de fapt, autoritatea de numire ia această hotărâre până la urmă, și anume care este cel mai bun mod de a reproiecta fluxul acesta de semnatari și să delege responsabilitățile în administrație. În ceea ce privește contractele A, ah, vreți să știți detaliile locațiilor noastre? Din câte mi s-a spus, nu este obligatoriu conform regulamentului financiar. Însă mi s-a spus că vă putem da aceste informații și o să încercăm să mai adăugăm o coloană la tabelul nostru dacă Parlamentul dorește să aibă aceste informații. Sigur că nu le putem uh, ține secrete. Nu avem nimic de ascuns, după cum spunea și domnul Salafranca. Noi vă punem la dispoziție toate conturile noastre și, domnule președinte, singura chestiune este că oamenii au nevoie de resurse ca să facă această muncă. Eu voiam să vă atrag atenția că faceți acest lucru, ne dați aceste informații, ni le-ați dat în primele părți, în primul raport anual de activitate, în al doilea. Eu chiar cred că e o muncă suplimentară să ștergeți informațiile despre sedii. Puteți adăuga acestea facultativ. Nicio problemă, avem informațiile și vi le vom transmite. Foarte bine, mulțumesc. Iar acum, pentru a trage concluziile, uitându-ne și la ceas, aș dori să dau cuvântul curții de conturi, dacă doriți, și apoi raportorului. Domnul Muguruza. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, putem spune că toate constatările pe care le avem anul acesta referitoare la SEAE țin de actualizarea situației familiale a personalului pentru plata alocațiilor sociale. În al doilea rând, constatări mai serioase am avut anul trecut și în legătură cu acestea Știm că serviciile sunt pe punctul de a le rezolva și deci vom fi în măsură să evaluăm aceste schimbări atunci când uh, vom face un audit pe viitor prin rotație, după cum vă spuneam, și vom audita sistemul de supraveghere și control al serviciilor diverse. Și atunci vom uh, continua și recomandările din anii anteriori. Aș dori să vă informez în legătură cu pensiile, pentru că s-a spus că nu există nicio idee specială privind pensiile legate de Serviciul European de Acțiune Externă și pot să vă informez că în contextul DAS 2013, Curtea evaluează acum calculele pentru pensii în bilanțul Uniunii Europene. Deci lucrăm la acest subiect și în cele din urmă, după cum spunea și colegul meu, domnul Fasacas, Curtea va putea să transmită mai multe informații privind performanța serviciilor atunci când vom încheia raportul special. Vă mulțumesc foarte mult! Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Și acum raportorul pentru încheiere. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate domnule director, dragi colege, dragi colegi, am să mă exprim subcint. Cred că am avut aici o discuție cât se poate de importantă încă de la bun început am semnalat că doresc să-i mulțumesc domnului O'Sullivan, doresc să mulțumesc de asemenea și colaboratorilor săi, pentru că ne-au răspuns atât de detaliat la întrebări. Și aș mai avea o observație pentru viitor. Noi, în calitate de coordonatori, avem o răspundere suntem uh, responsabili de întrebările pe care le-am pus, însă e foarte important că am primit răspunsuri bune și astfel schimbul nostru de opinii se produce și mai pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportorului și acum încheiem acest punct și uh, mulțumesc mult tuturor participanților, mulțumesc domnule O'Sullivan și vă rugăm să-i transmiteți salutări în altei reprezentante. Sperăm că atunci când ne vom uh, Uh, reîntâlni data viitoare sau când ne vom reuni noi data viitoare să o cunoaștem și pe, sau să îl cunoaștem și pe succesorul său. Mulțumesc, numai bine! Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, ich darf. Dragi colegi, dragi colegi, Putem trece imediat la următorul punct. Raportul colegului Balcitis. Monitorizarea eficacității finanțării acordate pentru lucrători în vârstă. Dau cuvântul raportorului. Vă rog să părăsiți sala în liniște, astfel încât domnul raportor să uh, aibă la dispoziție liniștea necesară și atenția colegilor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu este pentru prima dată că discutăm acest subiect în comisia noastră. Coregul Derek Bogn pregătise un document de lucru cu privire la acest raport special al Curții de Audit Acel document s-a referit la o serie de probleme care se repetă de fapt și în documentul meu. Vorbim de Fondul Social European și utilizarea acestea pentru lucrătorii în vârstă. Acest uh, fond este gândit în special să-i susțină pe cei dezavantajați și pe cei fără loc de muncă. Cheltuielile în acest domeniu au fost pentru ultima perioadă financiară 75 de milioane de euro aproximativ sub 20% din întregul buget. Când vorbim de problemele care au apărut, vorbim în primul rând de lipsa unor date consistente din partea statelor membre. Nici în acest caz, statele membre nu pot spune câți lucrători mai în vârstă au căpătat un nou loc de muncă sau o nouă calificare ca urmare a ajutorului uh, nostru. Nu s-au stabilit indicatori, deci nu putem evalua eficacitatea acestor acțiuni. Nu știm așadar dacă banii au fost cheltuiți bine sau nu. Comisia este responsabilă cu eficacitatea cheltuielii, cheltuierii bugetului și pentru colectarea datelor din statele membre. Acum, ținând cont de recomandările curții de audit, am inclus în proiectul meu o serie de propuneri. Recomand, în primul rând, să se creeze indicatori speciali. De asemenea, trebuie să existe o legătură cauzală între acțiuni și obiective, iar comisia trebuie să fie mai eficientă în asigurarea monitorizării programelor, astfel încât aceste programe să poată fi corectate dacă se vede că obiectivele impuse nu sunt atinse. Am văzut ce ni s-a spus din partea Comisiei că pentru noua perioadă de programare începând cu 2014 au fost eliminate deja unele din lipsurile constatate, însă avem dubii în continuare cum că în perioada următoare de programare nu ne vom confrunta din nou cu un mare număr de documente cu o concluzie simplă, însă și anume că nu avem date pe care să ne bazăm deciziile. Cer așadar Comisiei să stabilească atât principiile pentru colectarea datelor, cât și un sistem în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc colegului Balcitis. Supun discuției acest raport. Eva? Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre principalele provocări ale guvernelor stă tocmai în problema populației bătrânite. Și se pune întrebarea dacă, iată, am reușit prin acest proiect să ajutăm pe cei peste 55 de ani lor li se adresa acest proiect. Acum uh, se știe că lucrătorii mai în vârstă aduc o plusvaloare importantă în companii. Dată fiind și criza ocupării forței de muncă, pot aduce un plus, pot uh, îmbogăți compania cu experiența lor, dar din păcate se vorbește rar despre aceste lucruri obiectivul strategiei 2020 este și scăderea cotei șomerilor. Iar uh, Fondul Social European poate juca un rol cheie aici. Uh, acest fond a fost folosit în acest sens, dar el nu e în sine o agenție de ocupare a forței de muncă. Este așadar destul de dificil să se identifice indicatori care să analizeze eficiența acestor măsuri. Într-o oarecare măsură avem aici și o funcție de completare pe lângă obligațiile statelor membre. Deci avem și dispozițiile diferite în statele membre de care trebuie să ținem cont și trebuie să elaborăm indicatori comuni pentru a putea evalua măsurile luate. Șansele acestor lucrători în vârstă trebuie evaluate prin acest sistem, comparând situația cu toată populația activă. Trebuie să ajutăm acești lucrători în vârstă să rămână la locuri de muncă cât mai mult, însă apar diferite elemente. Pe de o parte, e important să se creeze sol, uh, soluții sociale corespunzătoare, însă în ceea ce privește noul cod european, aici uh, se spune că statele membre trebuie să întărească cooperarea între uh, structurile responsabile cu fondurile structurale. E vorba de schimbul de bune practici, astfel încât fondurile să lucreze mai bine și mai eficient. Și acesta următorul uh, plan. Mulțumesc. Din partea celorlalte fracțiuni mai există observații? Se pare că nu. Comisia? Domnul Kersmacher. Sper că am pronunțat numele corect. Da, foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Acesta, într-adevăr, conține elemente și recomandări foarte importante. Aș dori să mai spun că mulțumim activității Curții de Audit, care a identificat unele slăbiciuni, care cer îmbunătățiri suplimentare, astfel încât să ne adresăm mai bine acestor lucrători în vârstă. Ce rezultă, deci, din uh, raport? E vorba în special de cadrul de reglementare actual, cel care se referit la perioada 2007-2013 este drept că avem, uh, acesta e vechiul regulament, pentru că de la 1 ianuarie a intrat în vigoare nou regulament cu noua perioadă de programare 2014-2020. <clears throat> Deci în vechea situație nu se definise ce înseamnă lucrători în vârstă. Statele membre aveau propriile definiții. Mai mult decât atât, nu existau nici indicatori comuni în uh, cadrul anterior, lucru care complica lucrurile în mod suplimentar, așa cum a și spus domnul raportor. De asemenea, mai e important de spus că în, proiectul, în cadrul anterior lucrătorii puteau fi ajutați fie prin măsuri generale, fie prin măsuri tipice pentru angajații în vârstă sau lucrători în vârstă. Ehm, sunt abordări diferite, dar s-ar putea să nu fie prea simplu să se identifice câți, câtor lucrători li s-a adresat o anumită măsură. Recomandările din raport au fost uh, luate în vedere atunci când s-a pregătit noua perioadă de programare. <clears throat> Prima modificare foarte importantă reprezintă faptul că fondurile și acest fond social european se vor concentra mai mult pe obiectivele 2020, inclusiv cele cu privire la ocuparea forței de muncă. Dacă vrem să avem ocuparea forței de muncă cu 75%, trebuie să ne adresăm și celor în vârstă. Este unul din motivele pentru care în noul regulament veți vedea priorități în investiții și finanțare și acolo apare explicit menționarea angajaților, lucrătorilor în vârstă. O altă noutate pe care o aduce noul regulament și învățând din uh, vechiul regulament, performanța se va analiza mai în detaliu acum. Există un cadru de performanță care se află la baza viitoarelor proiecte. Așadar va fi clar identificabil ce anume s-a atins, ce obiective, ce plafoane și așa mai departe. Celălalt element important, indicatori cu privire la rezultatele comune, indicatori folosiți în toate programele care vor face mai ușor de văzut în ce măsură statele membre uh, au făcut ceea ce se presupunea că trebuie să facă. Acești indicatori au fost elaborați după o muncă detaliată cu diferitele state membre. S-a lucrat timp de 2 ani pe acestea și iată acum avem indicatori comuni unde există trimiteri și la lucrătorii mai în vârstă. Apoi al patrulea punct, care și acesta important, cere statelor membre să stabilească mecanismele necesare pentru o monitorizare uh, bună a acțiunilor finanțate și vor trebui găsite resurse în acest sens. Nu în ultimul rând, e bine de știut că Comisia investește în mod constant în uh, a-și ajuta angajații, dar și colegii din statele membre, prin adoptarea de documente orientative în acest sens, de exemplu, pentru o mai bună măsurare a performanței, dar și organizând seminarii pentru colegii din statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu știu dacă Curtea de Auditorește să adauge ceva. Nu? Dacă raportorul dorește să mai facă câteva observații în final. Foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori să mulțumesc curții pentru uh, propunerile foarte bune și să mulțumesc și comisiei care ne-a bucurat spunând că vor avea o cu totul altă abordare, un alt sistem de control și cu indicatori obligatorii. Pentru că dacă nu, vom avea din nou aceleași probleme, ceea ce ar fi un pic ciudat. Între 2007 și 2013 am folosit destul de multe fonduri și iată că problemele rămân în majoritatea domeniilor. Nu am avut indicatori cu caracter obligatoriu, nu am avut un mecanism de supraveghere simplu și iată, astăzi nu putem spune ce eficacitate au avut aceste fonduri. Acum, sigur că ne putem îndrepta privirea spre viitor și începând cu 2014 avem sau putem cere să fim responsabili, să existe responsabilitate pentru utilizarea acestor fonduri în toate statele membre, pentru că sunt banii contribuabililor până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc. Putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și propun să luăm o scurtă pauză de 5 minute. Pentru bunăstarea tuturor. După care secretariatul general și vicepreședintele la ora 5. Ok.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

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colegi, eine Sitzung unseres Ausschusses. Aș dori să reiau ședința noastră întreruptă. Doresc acum să-l salut pe domnul secretar general al Parlamentului European, domnul Vele. Îi urez bun venit la noi la comisie. Domnul vicepreședinte Pitela, din păcate, a pierdut avionul, tocmai am fost informați, deci nu va putea să fie alături de noi astăzi. Așadar, domnule Vele, vă vom adresa mult mai intens întrebări chiar dumneavoastră, pentru că știu că sunteți bine înarmat. Aș propune să reluăm și anume să dăm întâi cuvântul Curții de Conturi. Aș dori să dau cuvântul Curții de Conturi, vă rog. Eh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În 2012, Parlamentul European și Consiliul au făcut obiectul uh, sistemului aprofundat de control și supraveghere a curții și în acest sens vreau să vă informez că curtea nu a detectat uh, slăbiciuni uh, bugetul Parlamentului, examinarea contractelor temporare sau permanente ale stafului nu a pus probleme, însă anumite probleme au fost ridicate în legătură cu anumite contracte de achiziții publice și o serie de erori administrative, de pildă documentația pentru achiziție publică sau altceva legat de criteriile folosite în aceste achiziții publice. Plata alocațiilor sociale a fost de asemenea uh, evaluată, iar auditul din 2012 a arătat că Parlamentul a implementat măsurile necesare pentru a atenua problemele. Curtea insistă că erorile sunt în continuare posibile pentru că trebuie să fie uh, rectificată problema declarațiilor situației personale. Pentru 2012, Curtea recomandă ca Parlamentul să-și îmbunătățească procedura de achiziție publică prin verificări mai bune. Curtea notează că e nevoie sau s-au luat deja măsuri și la capitolul cursuri de training și pentru alte servicii centrale, Curtea va continua să monitorizeze situația și să registreze progresele. Dragi membri ai Comisiei COND, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă stau la dispoziție pentru alte lămuriri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Vele. Bine ați venit! Da, mulțumesc frumos. Aș dori să încep cu câteva observații generale referitoare la anul 2012 și să mă refer și la cadrul în care se înscrie acest an. În primul rând, din 2012 încoace, suntem, o suntem într-o situație bugetară dificilă. Bugetele pe 2012 și 2013 au reprezentat o creștere a fondurilor cu 1,9%, respectiv 0,9% apoi anul acesta, ceea ce înseamnă că fondurile bugetare ca valoare reală au scăzut în continuu din anul 2012 și până acum. Ceea ce este cu atât mai impresionant cu cât ne gândim că un al 28-lea stat membru a intrat în Uniunea Europeană și anume Croația și deci au existat și cheltuieli extraordinare pe lângă aceasta legate de sfârșitul mandatului și de uh, pregătirea muncii publice. În plus, ca și celelalte instituții, am reușit să ne reducem numărul de angajați cu 5% în totalitate. Ceea ce înseamnă că atunci când trebuie să se facă noi lucruri, când vrem să fim inovatori ca administrație, ca Parlament European, trebuie în același timp să putem și identifica ce sarcini nu mai dorem, dorim să ne asumăm sau ce sarcini sunt învechite. De aceea și bugetul de anul trecut a fost creat subtitlul uh, Save and Innovate, economisiți și inovați. Și din uh, anul respectiv și până acum am creat un grup de lucru specific între președinție și Comisia pentru Bugete, încercând să realizăm modernizările necesare în comun și, pe de altă parte, să reducem cheltuielile în mod corespunzător. Am identificat patru domenii unde dorim să facem economii, în care dorim să investim, mă scuzați, e vorba de expertiză, de la sfârșitul lui noiembrie anul trecut avem un serviciu științific specializat, apoi în domeniul control parlamentar dorim neapărat să inovăm. De când a avut loc criza financiară, Europa depinde foarte mult de controlul democratic care trebuie făcut de personal specializat. De asemenea, domeniul logistic e foarte important. Acolo avem probleme foarte mari în ceea ce privește ă, transferul ă, cutiilor și, de asemenea, în domeniul birourilor și ă, în domeniul serviciilor pentru deputați local. Am identificat și domenii unde putem face economii. De mult identificaserăm domeniul interpretării și pe cel al traducerii. Aici am reușit să facem reduceri și am reușit să mm, gestionăm mai bine fondurile printr-o eficientizarea muncii. Pentru noul calendar am folosit mai puțină hârtie și avem o colaborare foarte bună între comisii. A apărut um, uh, chestiune legată de Streamline. S-a decis ca Streamline să fie înlocuit cu System, System 2 la sugestia Curții de Conturi ca să nu existe probleme de protecția datelor aici. 2012 a fost un an plin de provocări legate de uh, clădirea Conrad Adenauer, cea mai mare clădire a noastră de până acum, un proiect pe care ni l-am asumat independent de la începutul anului 2012. Am mai făcut propuneri pentru uh, construcții care au depășit plafonul cu 30%, am respins aceste propuneri, am refăcut propunerile și uh, am negociat cu guvernul luxemburghez, care trebuie să spun că a avut un angajament exemplar și ne-a susținut în toate modurile posibile. Și deci toate angajamentele noastre ne fac să fim acum sub plafonul costurilor estimate pentru proiectul clădirii Conrad Adenauer. Cred că v-au fost aduse la cunoștință și problemele legate de sala de plenară de la Bruxelles, hemiciclul. Cred că este într-adevăr o problemă, așa este. Pe de altă parte pot să vă spun că avem o politică modificată legată de întreținerea clădirilor și astfel am reușit să descoperim această problemă înainte să se producă um, pagube mult mai grave și să devină periculos pentru clădire, pentru structură, dar și pentru persoanele din clădire. Am uh, discutat în permanență cu Comisia pentru Bugete și măsurile luate au fost cele adervate. Vreau să vă spun că tot din anul 2012 încoace dezvoltăm uh, un, uh, o contabilitate bazată pe costuri e un proces care se poate face doar pas cu pas și se poate implementa doar de la un an la altul, pot să vă spun oricum că până la urmă obținem o analiză mult mai eficientă a structurii costurilor noastre, ceea ce este foarte util și apoi reușim să uh, facem mult mai bine bugetizarea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Aș dori acum să deschid dezbaterea. Domnul raportor este domnul Ivan și îi dau cuvântul în primul rând. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi domnului secretar general pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o până în acest moment și sunt convins că la fel va fi și în continuare directorilor generali cu care am avut întâlniri pe fiecare direcții în parte și au fost întâlniri foarte constructive și lămuritoare din toate punctele uh, de vedere. Aș vrea să vă felicit, domnule secretar general, pentru faptul că ați întărit rolul uh, auditorului uh, intern, acesta având acum un alt statut și putând fi mult mai implicat în auditul intern și am avut o discuție cu domnia sa, o discuție foarte bună și foarte deschisă domnului gianni pittella pentru modul transparent în care comunică uh, cu comisia noastră și implementează bugetul dar îi voi mulțumi și în particular sau când va prinde avionul data viitoare. Uh, de asemenea întregii administrații a parlamentului pentru că am avut cred că cel mai mare chestionar de până acum 100, peste o sută patruzeci de întrebări și la toate ni s a răspuns într un mod foarte deschis foarte corect și cred că cei care au pus întrebările și au găsit și răspunsurile la, uh, pe care le așteptau la întrebările respective. Este un moment dificil, cum am mai spus, pentru că, practic, vom vota acest raport și în momentul în care vom vota raportul vom intra în campanie electorală. Deci, pentru toți cei care fac o precampanie, să spunem, pentru alegerile pentru Parlamentul European, este un moment foarte prielnic să lanseze tot felul de subiecte în media națională sau uh, internațională. din punctul meu de vedere în urma tuturor discuțiilor pe care le am avut două mii doisprezece a fost un an bun pentru parlamentul uh, european cu foarte multe transformări cu multe schimbări în bine cu reduceri de costuri cu o îmbunătățire a calității serviciilor oferite de parlamentul uh, european m aș baza pe evaluarea făcută până acum pe de o parte pe auditul extern făcut de curtea europeană de conturi și uh, este o evaluare pozitivă a activității parlamentului european și de asemenea pe evaluarea făcută de auditorul uh, intern. n aș lungi foarte mult intervenția mea doar așa uh, aș vrea să ridic doar câteva întrebări legate de modul în care uh, restructurarea dg com dg expo dg inlo și dg trad s au tradus sau, uh, sau pot fi traduse într o eficientizare a activității acestor uh, servicii și o reducere a costurilor pe care parlamentul adică mai concret în ce s a tradus toată această transformare a activității Parlamentului și, bineînțeles, nu ține de, neapărat de raport, dar sunt mulți colegi care întreabă dacă uh, sesiunea din aprilie va putea să aibă loc în uh, sala de plen de aici. Mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul auditorului intern al Parlamentului European, domnul Robert Galven. Unde sunteți? Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule președinte, în primul rând pentru că mi-ați dat ocazia de a prezenta raportul meu anual pentru 2012. Subiectul acestui raport este, bineînțeles, rezultatul activităților auditorului intern în anul respectiv. Și aș dori să vă amintesc că am încercat să identific atât oportunități cât și deficiențe, deficiențe și să facă recomandări pozitive. Avem un proces de dialog continuu și de uh, dialog constructiv cu serviciile auditate, pentru că dorim să ameliorăm gestionarea prin uh, propuneri cât mai eficiente. Acest raport arată că munca de audit desfășurată în 2012 se bazează pe o redactare de program anual de lucru de către auditorul intern. Această redactare derivă dintr-o analiză sistemică a riscurilor pentru organizație Obiectivul principal al acestei analize este să permită Serviciului Intern de Audit să își prioritizeze alocarea de resurse către domeniile de risc ridicat. Și aș dori să vă descriu uh, obiectivele noastre și misiunile pe 2012. În primul rând, auditorul intern s-a concentrat pe o nouă abordare de a uh, respecta măsurile recomandate în celelalte uh, rapoarte. Uh, Înainte de aceasta se dorea un angajament specific pentru acțiunile menționate anterior. În noua abordare, fiecare sarcină este evaluată anual sau bianual ca să se vadă exact cum au fost implementate recomandările din raportul de audit anterior am acoperit 153 de acțiuni deschise din 21 de rapoarte anterioare în 2012 și uh, am acoperit în raportul nostru 80 de acțiuni care au fost încheiate și încă 73 de acțiuni rămân să fie validate în 2013. Rămân 30 de acțiuni deschise și trebuie să se reevalueze cu risc inferior. Avem un proces de monitorizare transversal și am constatat că există un număr de acțiuni critice care a scăzut de la 8 la 2, două domenii critice. Două direcții generale au arătat ameliorări în procesele de achiziții publice. S-au luat măsuri importante în domeniul guvernanței IT și a dezvoltării de aplicații IT. S-au făcut progrese oarecum în privința revizuirii cadrului de control, însă managementul de performanță rămâne important. Acțiunile privind grupurile de vizitatori nu au fost încheiate, deși au uh, scăzut ca grad de risc, s-au făcut progrese în ceea ce privește contribuțiile pentru partide politice și fundații. Patru din 36 de acțiuni referitoare la asistenții parlamentari sunt încă deschise și trebuie reevaluate. Reglementarea bugetului și rezolvarea anumitor conturi imprest trebuie să fie monitorizată pe viitor și, pentru încă nouă acțiuni, multe depind de cum se vor aplica măsurile din noul regulament financiar și noul sistem de management financiar. Trecând mai departe la alte misiuni ale noastre pentru 2012, s-a uh, auditat situația asistenților acreditați a fost al cincilea audit referitor la categoriile de personal și acest audit confirmă că, per total, activitățile responsabile în fiecare DG ne arată că asistenții acreditați sunt recrutați în conformitate cu regulile existente și că au uh, drepturi uh, aplicate corect în Parlament. Conform acestui audit, de asemenea, s-a constatat că sunt uh, proceduri de control al managementului în patru domenii cu risc moderat. E vorba de uh, controle de conformitate a procesului de recrutare, care, unde este de multe ori nevoie de recomandări mai clare. E nevoie să se amelioreze cheltuirea de către membrii a fondurilor neutilizate pentru asistenți la sfârșitul contractului acestora. Este nevoie de asemenea de o planificare timpurie ca să se permită o administrare cât mai eficientă pentru asistenții acreditați după alegerile din 2014. Avem un uh, plan în șapte puncte cu direcțiile generale personal și finanțe. Avem de asemenea o altă misiune pentru 2012 care se referă la contabilitatea de rezultat. Am încercat să ameliorăm contabilitatea Parlamentului conform cu regulamentul financiar și cu standardele de audit pentru toate instituțiile europene. Am încercat să evaluăm eficiența și eficacitatea proceselor de contabilitate și a uh, aspectelor IT folosite de acestea. S-a constatat uh, că, cu, cu, că totul este în regulă, în afara câtorva excepții unde există un risc moderat. De asemenea, s-a analizat uh, costul informațiilor oferite de Parlament ofițerului contabil. S-a dorit să se amelioreze eficiența și eficacitatea procesului acestuia, reparându-se toate problemele de IT. Și de asemenea sporindu-se și sfera de competență a ofițerilor contabili în conformitate cu regulamentul financiar. Pentru a soluționa toate aceste probleme, am stabilit un plan de acțiune în 8 puncte, împreună cu direcțiile generale INLO, Finanțe și ITEC. Activitatea pe 2012 a inclus și, uh, procesul, și analizarea procesului de uh, selecționare de TT IP, telefonie prin internet. În acest caz a fost responsabilă Direcția Generală ITEC și a fost vorba mai degrabă de consiliere decât de un aviz de audit. Auditul intern a identificat șapte probleme potențiale împărțite în două categorii. În primul rând era vorba de achiziții publice de fonduri IT 2006-2012. O treime încă trebuiau evaluate la momentul respectiv s-a decis să se continue proiectul și să se cumpere produsele unui anume producător. A doua categorie se referea la uh, achizițiile publice planificate de astfel de servicii de telefonie uh, prin internet, însă noi am recomandat să se ia în calcul și alți furnizori pentru a răspunde acestor probleme s-au creat patru recomandări specifice stabilite împreună cu Direcția Generală ITEC, care de atunci a luat măsuri pentru a redesfășura aceste puncte și a lua și noi măsuri. S-au realizat studii interne și externe pentru a se vedea beneficiile de a utiliza și alți furnizori și, de asemenea, am încercat să ameliorăm luarea deciziilor în managementul de proiecte. În 2012 s-a adoptat și un raport de audit ca follow-up la politica clădirilor. Sigur că au mai rămas riscuri reziduale, însă auditul a arătat că în 20. Uh, că decizia luată în 24 martie 2010 privind proprietățile Parlamentului trebuie transformată în politică pe termen mediu și că măsurile luate de Direcția Generală INLO reprezintă măsuri foarte importante pentru a planifica și a evalua nevoile Parlamentului de sedii. De asemenea, Serviciul de Audit și-a auditat și propriile programe, aliniindu-se la... Um, standardele din 2011 și am constatat că am respectat standardele cele mai înalte. În primul rând a fost foarte important procesul de follow-up, a fost foarte important procesul revizuit de redactare de rapoarte de audit, acestea fiind mai condensate și mai uh, corespunzătoare cu nevoile celor auditați. În secțiunea 4 din acest raport se descrie rolul grupului de audit pentru a evalua riscurile și a da recomandări pentru procesul de control și se explică cum corespunde activitatea noastră cu cele mai bune practici de guvernanță corporativă. În secțiunea 5 avem concluziile privind activitatea internă de audit în 2012, cel mai important fiind procesul de follow-up și monitorizare. Per total am constatat uh, probe de ameliorări și uh, o reducere a riscului rezidual la majoritatea serviciilor. În același timp, Constatăm că rămâne un număr destul de mare de acțiuni nerezolvate, transferate în 2013. Am constatat că um, Declarația pozitivă de asigurare pentru asistenții acreditați reprezintă un mare progres în domeniul general al asistenților parlamentari de când a avut loc în 2008 redactarea unui raport de audit în acest domeniu. În cele din urmă, raportul nostru confirmă că a fost independent și nu a fost deloc compromis această independență în 2012. În încheiere doresc să mulțumesc foarte mult membrilor și secretarului general pentru susținere și să îmi um, exprim aprecierea cu, pentru cooperarea pe care am avut-o cu toate departamentele auditate în 2012. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, domnule Galvin! Mulțumesc pentru raport și, mai mult de atât, și pentru munca dumneavoastră. Cred că auditorii interni sunt foarte importanți, indiferent de instituția în care lucrează și nu sunt poate cei mai iubiți oameni întotdeauna, dar Cred că suntem convinși că sunt necesari. Foarte bine, aș dori acum să deschid dezbaterea și, în primul rând, de, de la PPE, următoarea colegă. Bienvenido, señor Vélez, secretario general. Mulțumesc foarte mult. Mulțumiri pentru prezența domnului secretar general. Mă bucur că este aici și că ne va răspunde la întrebări. Mulțumim și membrii Consiliului de, Con de Conturi și domnului auditor intern. Am numite întrebări pe care doream să le pun și au găsit deja răspunsul. Unele sunt reflectate în chestionar și totuși mai e nevoie în continuare de precizări. Cât ce privește sala plenară de la Bruxelles, hemiciclul, aș dori să știu dacă s-au înregistrat uh, modificări ale bugetului de lucrări. Cât privește gestionarea acelor uh, achiziții publice, bineînțeles că e o tematică care ne preocupă în permanență și în acest sens ce măsuri s-au luat pentru a controla mai bine, pentru a îndrepta lucrurile pentru că apar tot timpul deficiențe când vine vorba de aceste achiziții publice, mai ales când e vorba de contracte, să zicem, cu caracter uh, excepțional. De asemenea, vreau să vă întreb în ce măsură ați făcut o analiză a acelor uh, servicii subcontractate în exterior. Mă, refer la servicii informatice de tip TIC. Poate acum o întrebare adresată mai mult uh, domnului auditor intern. Vreau să vă ne, ne spuneți dacă știți mai multe în ceea ce privește îmbunătățirea serviciilor de auditare internă. Era vorba de un plan de acțiune care urma să se concluzioneze, să se încheie în 2012. Ei bine, raportul de evaluare respectiv noi încă nu l-am văzut. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă propun să ascultăm toate întrebările mai întâi și dăm cuvântul lui Hans-Peter Martin. Ja, herzlichen Dank ähm, auch für die Mulțumesc. Am pus multe întrebări pe care le regăsiți în text și acum dorem să mă refer la câteva care nu și-au găsit încă răspunsul. Aș ruga, domnule secretar general, să mă asigurați că ne, voți, ne veți răspunde ulterior. E vorba de costurile concrete prin zborurile uh, parlamentarilor. Înainte, vi le pot trimite dacă doriți. Înainte se făcea un uh, top al celor mai, trei, celor mai scumpe trei călătorii ale parlamentarilor. Au mai fost și alte întrebări, așa cum ați arătat și dumneavoastră, costurile cu traducerea au scăzut, însă întrebările concrete pe acest subiect nu și-au găsit răspunsul. Apoi costurile pentru cei care au ieșit la pensie înainte de termen până în 2012 și diferite clădiri. În anii trecuți se dădea această informație, acum nu s-a mai răspuns. Ar fi bine dacă am putea primi răspunsuri în acest sens. Nu mi-e întotdeauna ușor să vă întâlnesc, să vă găsesc. Aș dori să vă mai spun că v-am trimis două scrisori. Una se referă a angajaților de securitate din clădire. M-au urmărit ore în șir pe banii contribuabililor și în al doilea rând faptul că serviciul auto de limuzine este adesea folosit în mod abuziv. Mulțumesc, domnul Ian Mulder. Mulțumesc. Dacă nu mă înșel, repararea sălii de plenară era acoperită de garanția de acum 10 ani. Cred că nu a putut costa prea mult Parlamentul. Care e situația cu sala din, de la Bruxelles. E plătit de noi și întrebarea e dacă plățile reale corespund așteptărilor. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc. Rugămintea mea este ca auditorul intern să ne trimită avizul pe care l-a citit cam repede. Eu gândesc mai lent și de aceea nu am înțeles totul. Ar fi minunat dacă ne-ați putea trimite textul în scris. În al doilea rând, tavanul de la Bruxelles, costuri de 2 milioane de euro. Și dori să știu dacă putem uh, trage la răspundere pe vânzătorul clădirii sau constructorul, apoi deficitul fondului voluntari de pensii, 207 milioane de euro. Ce se întâmplă cu acesta? Am luat notă și cât mai poate supraviețui acest fond, de când, când mai poate plăti pensiile și când vor începe problemele. Și apoi o poveste, o sumă relativ mică, dar principiul e important. Parlamentul a oferit un grant, ceea ce mi se pare oricum ciudat în sine, unei firme din Bulgaria. Se pare că e firma soției șefului Partidului uh, Socialist European, 60.000 de euro grantul obținut de această firmă, prin care să analizeze alegerile din Bulgaria. Mi se pare un conflict de interese. De ce nu se blochează această afacere? De ce nu se cer banii înapoi? Bugetul spune, regulile spun clar că sub 60.000 trebuie dată o declarație de onoare că nu există un conflict de interese, iar vechiul regulament verifica, cerea verificare chiar mai strânsă. Eu m-am ocupat un pic de această firmă și trebuie să vă spun că în Austria fusese implicată într-un scandal sau a jucat un rol unde guvernul bulgar a plătit unei persoane, domnul Hoheger, 1,5 milioane de euro pentru acțiuni de relații publice și aici din nou apare, iată, soția um, partidului de la guvernare, par, șefului partidului de la guvernare. În Germania ar fi un mare scandal dacă s-ar întâmpla așa ceva. Plus că dacă ne uităm în text, e și în, în datele pe care le-am eu, firma e îndatorată. Înființată în 2008, firma are un capital negativ de 84.000 de euro în minus, supraviețind doar pentru că um, cei care au băgat bani în firmă nu îi cer înapoi. Cum poate fi posibil așa ceva, aș dori să întreb. Ar fi bine dacă am putea rezolva această poveste cât mai repede cu putință, dar nu știți, nu vă vine să credeți că primesc scrisori din jumate de Europa, nu de la bulgari, ci de la tot felul de alte persoane care spun că nu e normal să faceți așa ceva. Vă mulțumesc. O întrebare importantă. Cred că doamna Ayala Sender urmează. Dacă am greșit, dacă am trecut pe cineva cu vedere, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Veller pentru că a venit astăzi aici, alături de noi. Eu aș dori să vă întreb despre îmbunătățirile făcute în organizarea actuală a secretariatului și cum se va îmbunătăți în continuare acest aspect, uitându-ne spre viitor. Se pare că domeniile de competență se vor schimba. Aș dori să spuneți ceva mai mult în acest sens. Apoi, în altă ordine de idei, a avut loc cu nu mult timp în urmă un atac asupra sistemelor noastre de comunicații din Parlamentul European. A trebuit să ne resetăm iPad-urile și așa mai departe, dar acum avem problema că vizitatorii nu au acces la rețeaua de internet. Am uh, restricționat accesul la această rețea. Aș dori să știu cum anume vom trata astfel de situații pe viitor? Ce facem uh, pentru a ne proteja de eventuale astfel de atacuri cibernetice? Ele arată că există interes în ceea ce se petrece în această clădire. Și un ultim punct, aș dori să vă felicit pentru ceea ce face biblioteca, um, textele foarte importante care se produc acolo, în special într-un an electoral, sunt resurse utile, foarte importante. Și au funcționat foarte bine uh, până acum, iar cei care cunosc și folosesc acest serviciu sunt foarte mulțumiți. Mulțumim! Se pare că nu există alte observații deocamdată. Domnule secretar general, vă dau cuvântul pentru a răspunde întrebărilor adresate. Mulțumesc. Întâi, pentru a răspunde raportorului, s-a tot uh, revenit. Deși există și câteva suprapuneri, s-au pus mai multe întrebări despre emiciclu, voi reveni la acestea separat. Deci, începem cu emiciclul. Inițial am plecat de la ideea că reparația va costa până la 3 milioane de euro. Actualmente credem că vor fi suficiente 2 milioane, 2,3 milioane. Activitatea își continuă planul înaintea pauzei de Crăciun, înaintea lunii decembrie. Am avut o întârziere de două săptămâni, dar firma s-a declarat să lucreze 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi și în momentul de față nu putem constata îngrijorări, întârzieri. A fost introdusă noua structură, deci în momentul de față acoperișul este purtat de noua structură, cum urmează să vină autoritățile competente să preia uh, lucrarea se facă recepția lucrării. Dacă recepția va fi încunată de succes, bănuiesc că vom merge pe calendar în continuare. Deci în momentul de față nu există niciun motiv de îngrijorare, să nu uh, creadă nimeni că n-am putea desfășura mini-plenara din aprilie. Deși e o operațiune foarte dificilă, acoperișul a trebuit chiar ridicat un pic, dar uh, suntem în calendar dacă va fi recepționată lucrarea corespunzător. Mănuiesc că și mini-plenara din aprilie va putea avea loc uh, conform planului. Cât privește aspectele juridice la care s-au referit mai mulți vorbitori, la această sală de, uh, suntem în afara garanției de 10 ani. Nu putem emite pretenții în acest caz, pentru că perioada de 10 ani s-a scurs. Mai mult decât atât, constructorul aceste, acestui acoperiș a respectat normele existente la momentul respectiv. Problema a fost că era o construcție nouă de lemn și după construcția uh, emiciclului, normele s-au tot schimbat, dar la momentul la care acoperișul a fost instalat, a corespuns normelor de la momentul respectiv. Deci nu putem uh, emite pretenții constructorului inițial. Așadar, nu avem nicio altă posibilitate aici. Raportorul a mai cerut informații despre diversele restructurări din uh, instituție și efectele. Acestea au afectat mai multe direcții generale în ultimii ani. La Direcția Generală Traducere s-au transferat aproximativ 100 de posturi în alte servicii special cele de susținere politică pentru parlamentari, pentru deputați, cheltuielile pentru traducere externă au fost reduse cu 10 milioane de euro, deci am, avem reducere atât la personal cât și la traducători externi. Așadar, consecința, productivitatea netă, deci activitatea pe angajat a crescut la, în 2013, 7,76 pagini, aproape 8 pagini pe angajat, o valoare foarte bună, dar asta nu pentru că a crescut munca unora, ci din contră, aproximativ toți traducătorii lucrează aproximativ la fel de mult astăzi. Avem o situație unde în anumite, pentru anumite limbi se lucra mai puțin decât în alte unități lingvistice și am eliminat acest dezechilibru. Astăzi, volumul de muncă pe angajat diferă doar foarte puțin în funcție de limbi. Iată acest uh, potențial, după cum am spus, a fost uh, transferate câteva posturi, atât cât privește eh, la, au fost trans, la, au fost două proiecte unde nu au fost create posturi noi, ci au fost transferate uh, aceste persoane, după cum spuneam. Încă o valoare, dacă îmi permiteți, încă un număr. În ultimii 10 ani, producția a crescut de la 1 milion de pagini pe an la 2,5 milioane de pagini pe an. Și aceasta, deși după modificări, n-a prea, nu s-a prea modificat numărul de angajați și mijloacele externe au fost și ele diminuate considerabil. Acest lucru a fost posibil datorită a doi factori. Pe de o parte, programe software corespunzător, aproximativ 40% din texte au fost traduse înainte pentru că fuseseră traduse deja într-un alt cadru, deci nu trebuie traduse din nou. În al doilea rând, creșterea productivității, a crescut volumul de muncă, dar nu au crescut atât de mult costurile sau personalul am putut folosi aceste tehnologii moderne și o distribuire mai bună a resurselor de personal. Apoi, cât privește interpretarea, și acolo am uh, transferat 40 de posturi, ceea ce duce la economii uh, la, la interpretare. Existau și acolo personal mai mult decât era necesar, iar reducerile sunt de 15 milioane de euro pe an, dar acestea nu sunt efecte unice, și, ci uh, reduceri structurale. Asta și pentru că acum planificăm mai bine, comisiile sunt disciplinate și se întâlnesc fie luni, marți sau miercuri, joi, dar nu marți și miercuri, ceea ce ducea pe, în trecut la costuri mari. De asemenea, călătoriile cu delegațiile se fac mai mult în acea săptămână turcoaz. E mai necesară disciplină, dar iată că utilizăm resursele atunci când acestea sunt la disponibile și nu avem nevoie de achiziționarea de resurse externe. Și am mai schimbat și ședințele de la Strasburg, în special ședințele de noapte. Deci atât la interpretare cât și la traducere economii majore, atât pe partea achizițiilor externe, cât și uh, cheltuielile cu personalul, cu posturile. Și asta într-un an în care ne aflăm la sfârșitul legislaturii și presiunea muncii este mult mai mare decât la început. Apoi, Alte uh, structuri au fost create prin uh, comasarea unor uh, structuri existente, nu, unde nu s-au făcut neapărat economii, dar nici nu apar costuri suplimentare. Apoi avem structuri regionale pentru delegații, un angajat poate fi specializat pe o anumită zonă și nu pe trei țări care se află în colțuri diferite ale lumii și asta tot fără costuri suplimentare. Apoi, în Direcția Generală INLO, clădiri, un proiect uh, inițiat încă din 2009 cu crearea unei proprii unei direcții proprii pentru îngrijirea clădirilor. Am avut 47 de posturi noi acolo și am aprobat fonduri dar și acolo putem spune că fusese o investiție bună, pentru că, iată, această direcție și uh, descrierea activității a dus la descoperirea problemelor cu hemiciclul din Bruxelles. Dacă nu am fi descoperit acest lucru, plafonul ar fi, s-ar fi prăbușit. Și asta într-un mod mult mai dramatic decât s-a întâmplat la Strasburg mai ales că clădirea nu e folosită doar în uh, perioada de plenară. Avem peste 200 de angajați care au birourile în zona respectivă, deci vă închipuiți ce catastrofă a fost evitată. De aceea argumentul meu ar fi că investiția făcută cu această direcție proprie pentru îngrijirea clădirilor, cu verificarea constantă și cu implicarea experților, a fost o investiție foarte bună. Și n-aș vrea să mă aflu aici în fața dumneavoastră dacă nu am fi făcut această investiție. Apoi, tot cu această direcție generală la așa numiți ușieri. Uh, sunt cei din sală responsabili cu clădirea, cu sala și cei care se ocupă cu transportul uh, poștei și documentelor. Am redus cu o treime numărul celor care lucrează cu documentele, cu poșta, cu hârtia și așa mai departe. Uh, se pare că între timp, deși nu vă vine să credeți, producem totuși mai puțină hârtie. În ultimii 10 ani am redus cu 60% producția de hârtie din tipografie și deci trebuie transportată mai puțină hârtie de colo-colo. Aceste posturi au fost folosite în alte locuri, printre altele pentru ghișeul unic, pentru deputați, unde aceștia de servicii. Acesta se deschide la începutul lunii februarie și pentru această instituție sau uh, departament nou nu au fost create posturi noi. Măsurile din Direcția Generală Comunicației au fost uh, mai reduse. Avem Casa Istoriei Europene, da. Lucrăm pe de o parte cu contractuali, dar în mare parte cu funcționari. Și aceste posturi provin din restructurări. Nu au uh, reprezentat costuri suplimentare apoi domeniul presei, structurat și el după sectoarele interne, ca și la comisii și la celelalte, la serviciul juridic, la lingviștii juriști și așa mai departe. Cred că acestea ar fi elementele de restructurare și efectele restructurării. Apoi, doamna Porte s-a pus întrebarea legată de acele proceduri excepționale. E un subiect care ne însoțește de mult timp, e un lucru posibil. Ce vă pot spune e că în acel an, în 2012, am avut un număr mai mic. 58 în anul anterior, 45 în anul 2012, deci trendul e direcția potrivită, dar totuși 45 de proceduri excepționale. În orice caz, și am uh, atras atenția asupra acestui fapt, Trebuie făcută o consiliere prin acel for de consiliere pentru achiziții. E o instanță de consultare, de consiliere, e o, un element obligatoriu și uh, se întâmplă acum, are loc. Ați mai pus o întrebare legată de partea de IT și că depindem de firme externe. Aici uh, președinția a decis ca urmare a discuțiilor aici, în uh, Comisia de Buget, să reducem dependența de firme externe. Avem mijloace financiare, dar uh, am redus mijloacele financiare pentru 133 de posturi externe și le vom înlocui cu 60 de posturi de funcționari pentru a evita pericolul de a pierde controlul asupra unor decizii strategice din punct de vedere informatic, de a pierde acest control în favoarea unei firme externe. Aceste 60 de posturi nu au fost ocupate încă, procedura e în desfășurare, iar o evaluare internă o vom face odată ce angajații vor fi angajați și sistemul va funcționa, dar suntem pe cale să echilibrăm situația între resurse interne și Uh, firme externe. Apoi ați mai pus o întrebare despre Europal. Sistemul Europal a fost modificat. Inițial era axat pe televiziune, acum e axat pe producție video. Aceasta va fi pusă la dispoziție și altora. Costurile au scăzut clar. 9 milioane inițial la aproape 5 milioane în perioada următoare, deci le-am înjumătățit aproape. Vom vedea cum anume dorim să folosim aceste produse pentru următoarea procedură 2014-2016 vom prezenta noi președinții în vară ceva în acest sens. Apoi, domnul Martin, uh, noi, administrația, am răspuns tuturor întrebărilor care ne-au parvenit oficial. Am separat pe anul financiar, ca și în catalogul de întrebări, și ce nu ținea de anul financiar, dar ne-am decis să răspundem tuturor întrebărilor pe care le-am primit. Apoi domnul Mulder a pus o întrebare legată de emiciclu, cred că v-am răspuns. Doamna Gresle, tot despre emiciclu, cred că v-am răspuns și dumneavoastră. Apoi fondul de pensii și acesta ne însoțește de o vreme. În moment e un instrument de sine stătător pe care nu îl gestionăm noi în momentul de față. Considerăm că va mai fi la dispoziția noastră un bun număr de ani, dar în 2009, când președinția a discutat acest subiect în mod intens, s-a decis că suntem responsabili pentru un eventual deficit. Deci pretențiile de pensii ale deputaților trebuie îndeplinite. Așadar, dacă ajungem în situația ca fondul să nu mai aibă mijloace, Parlamentul va trebui să răspundă. Vă aduceți însă aminte că și pretențiile la acest fond au fost reduse în primăvara lui 2009. Au existat o serie de proceduri în instanță. Până acum acestea s-au încheiat astfel deciziile de adaptare ale președinției, atât cât privește vârsta pensionării, cât și posibilitatea unei plăți uh, înainte de timp, toate aceste cazuri au primit aviz negativ în instanță, adică au fost respinse. La ultima întrebare cu acea firmă din Bulgaria, um, cei care au primit grantul au dat o declarație că nu există conflict de interese, așa cum cere procedura standard. Am aplicat această procedură și în acest caz. Firma nu e însă adresantul din Belgia, ci firma din Bulgaria. Dumneavoastră ați uh, arătat că aveți informații și despre firma belgeană, însă partenerul nostru de contract este firma din Bulgaria. Procedura s-a desfășurat după standardele noastre obișnuite. Avem o declarație din partea acestei persoane că nu există un conflict de interese. Doamna Ayala Sanders a pus întrebări cu privire la internalizare și la serviciul științific privește internalizarea în domeniul siguranței, dacă am înțeles eu bine, vă referați și la domeniul de securitate, vă putem spune că și aici lucrurile se desfășoară conform planului. Plătim mai puțin, sperăm noi, dar cu siguranță nu mai mult avem angajați loiali, obligați față de instituție, pentru că aici pot avea o, un contract pe termen lung, îi pregătim altfel, îi formăm altfel decât cu angajați care ar sta foarte puțin la noi. Avem senzația că e mai profesionist acum serviciul și putem avea o structură profesională cu conducători de departament profesioniști cu director, ceea ce face într-adevăr o diferență în aceste servicii. Plus că controlăm deciziile strategice în acest sens. Am recâștigat acest control într-o etapă pas cu pas. Domeniul informaticii există probleme în recrutare acest lucru nu e valabil doar la, în cazul recrutării. De fapt, în multe domenii unde e vorba de experți tehnici, deci uh, în cazul IT, dar și arhitecți, atunci când au deja experiență în uh, proiecte mai complicate, care apar și la noi. La fel avem probleme cu interpreți, atunci când uh, au combinația lingvistică de care avem nevoie, deci au mai multe limbi de lucru. Avem așadar probleme cu recrutarea în mai multe domenii, mai ales în domeniul în, la nivel AD5, introdus recent. Cu aceste probleme nu ne confruntăm în alte domenii, în domeniile de consiliere politică, de exemplu doar poate pentru anumite state membre. Dar la specialiști și la specialiști IT avem probleme și de aceea nu am reușit să ocupăm toate cele 60 de posturi. Nu știu dacă acest lucru ține de EPSO, poate ar trebui să ne angajăm mai puternic în acest sens. E o întrebare care merită discutată. Cât privește siguranța IT, am avut câteva situații. Principiul se datorau faptului că partea neprotejată a accesului la relațiile noastre, acolo au fost uh, interceptate niște parole de către terți Președinția a discutat aceste aspecte și a decis trei măsuri. Primul rând, pentru vizitatori există posibil accesul la o rețea Wi-Fi, dar permite doar accesul la internet, nu la aplicații ale Parlamentului. Una dintre probleme fusese că angajați, dar și deputați au folosit rețeaua fără parolă pentru aplicații ale Parlamentului. <clears throat> Dar nu pentru acest lucru fusese gândisă, gândită această rețea deschisă. Ea fusese gândită pentru vizitatorii de zi cu zi. Acum ne asigurăm că aceștia pot accesa rețeaua, dar numai pentru a intra pe internet. Iar dacă angajații, deputații și ceilalți au nevoie de acces, în alte aplicații ale Parlamentului, o vor face pe viitor printr-o autentificare certificată, adică sunt înregistrați drept utilizatori cu dreptul de a accesa aceste servicii. Și anume știm că e un utilizator certificat care are acest drept de a accesa rețeaua cu o anumită tehnologie de securitate și astfel suntem asigurați. Iar uh, o a treia măsură, sperăm că vom, o vom implementa până în vară, vom trece la un sistem numit Mobile Device Management, când vom ști exact cine este utilizatorul, cum arată certificatul, știm ce soft uh, are aparatul respectiv, și dacă softul nu periclitează utilizatorul sau pe alții. Sistemul a fost introdus la Consiliu, urmează să fie introdus la, comisia și, și, la Comisie și noi ne vom îndrepta spre acesta. Deci o politică care spune pot folosi orice aparat, orice linie de acces și orice soft, nu poate corespunde dorinței de siguranță. Iar despre acest lucru trebuie conștientizat și de aceea trebuie să modificăm anumite aspecte. Aceste modificări pot proteja utilizatorii, dar nu îi pot proteja de atacuri susținute de alte state. Siguranța va crește în mare măsură față de intervenția ale unor indivizi. Ce depășește însă acest lucru nu putem da garanții dacă atacul provine din partea unei organizații mari sau unui alt stat. Iar cât privește serviciul științific parlamentar, acesta a început să lucreze la 1 noiembrie. Am participat săptămâna trecută într-o ședință unde am discutat aspecte legate de acesta. Biblioteca rămâne în funcțiune ca direcție proprie, dar există o direcțiune suplimentară pe lângă cea a evaluării urmărilor. Se cheamă Members Research Service, care să umple acel gol identificat, cum că deputații stau într-o comisie separată, sunt foarte bine susținuți în acel domeniu de secretariatul comisiei respectiv și de departamentul de politici dar la fiecare subiect 90% din deputați nu sunt membri în comisia respectivă. Cei, acei 90% sunt și ei responsabili, ceilalți 90% așadar sunt și ei responsabili pentru că votează în plen și răspund în fața cetățeanului. Deci pe lângă informațiile pentru membrii comisiilor de specialitate, avem nevoie de informare și pentru ceilalți deputați care nu sunt specialiști și care nu sunt membri acelor grupuri, dar care au uh, o răspundere pentru deciziile lor și trebuie să le punem la dispoziție mijloace suplimentare de informare. Uh, Mulțumesc! Dăm acum cuvântul domnului Hans-Peter Martin din nou și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că raportorul a decis ce întrebări să adresăm secretarului general al Parlamentului și uh, biroul colegului Martin a fost și el informat de acest lucru. Nu știu dacă vă răspund astfel deja la întrebare. Mulțumesc, am să fiu foarte succint. Nu, trebuie să vă contrazic, domnule secretar general. Eu înțeleg că numai o parte din întrebări au fost transmise de raportor și numai lor le-ați răspuns, însă știu că s-a făcut un schimb de întrebări între comisia noastră și dumneavoastră și chiar și astăzi ați răspuns la foarte multe întrebări care au apărut în cursul dezbaterii. Și uh, aș vrea să vă rog din nou să citiți și întrebările mele pentru că sunt foarte importante. Este vorba și de un subiect menționat de dumneavoastră legat de securitatea informatică. Aveți informații? Știți cine se află la baza acestor atacuri? Uh, care s-au produs. Deci ce indivizi au făcut acest lucru? Pentru că un coleg din Parlamentul European cred că avea informații foarte clare. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc foarte mult pentru informații și precizări. Înțeleg că dumneavoastră nu considerați că există un conflict de interese în cazul menționat de mine. Atunci trebuie să ne întrebăm cum se definește un conflict de interese și ca să putem aplica această definiție. Eu cred că această poveste merită o reacție din partea noastră și chiar că are nevoie de o reacție, pentru că e vorba aici de credibilitatea unei instituții. Ar fi frumos dacă am primit doar câteva informații și despre cum a fost creat această, acest for și cum s-a luat această decizie. Mulțumesc! Mai Dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că deocamdată nu, atunci vă rog frumos să răspundeți direct. Da, aș dori să-i spun domnului Martin încă ceva. După cum am mai declarat, am răspuns la întrebările pe care le-am primit oficial. Nu am fost selectivi, nu am ales să răspundem la niște întrebări și la altele nu am răspuns și la întrebările care ne-au fost trimise și care nu, se viza, nu vizau anul 2012. Deși am fi putut spune că nu țin de procedura de descărcare și nu le răspundem, noi am răspuns cu toate acestea și la întrebările respective, însă nu putem răspunde decât la... Domnul Martin, uh, vreți să-mi răspundeți sau nu la întrebare? Domnul Vele, am înțeles, ați adresat o întrebare suplimentară, vom verifica însă doresc să spun că noi nu putem răspunde decât uh, la întrebările care ne sunt adresate în procedura scrisă. Numai la acelea putem răspunde tot în cadrul procedurii scrise. În al doilea rând, în legătură cu securitatea. Ce putem noi să vă spunem este că aceste informații au fost uh, obținute din apropierea imediată. Deci presupunem că cineva a avea o adresă care simula o adresă a Parlamentului și uh, este o persoană care circula în apropierea imediată a persoanei vizate. Deci vreau să spun că era la distanță de maxim 50 de metri de persoana respectivă, poate și mult mai aproape, dar oricum se afla într-o rază apropiată de maxim 50 de metri. Cel puțin uh, Asta au declarat experții noștri. Deci nu s-a produs acest atac de oriunde, ci din imediata apropiere a persoanei respective, deci de la o distanță de maxim 50 de metri. În al doilea rând, la întrebarea doamnei Gresle, eu nu am evaluat aici dacă există sau nu există conflict de interese. Ce am spus eu a fost că contractantul a dat o declarație conform căreia nu uh, este prezent niciun fel de conflict de interese. Vom analiza ulterior această chestiune, dar formal totul este corect. S-a dat o declarație că nu există conflict de interese, așa cum se obișnuiește și este chiar necesar în astfel de proceduri. Așa se face în forurile obișnuite. Nu au existat um, nu a existat un contractant unic, ci cred că au existat cam 45 de contractanți care au participat la procedură și uh, candidaturile respective au fost analizate și a fost ales contractantul în urma criteriilor în vigoare. Mulțumesc! Acum nu mai este nicio altă intervenție. Vreau să întreb Curtea de Conturi dacă mai are ceva de completat. Eh, thank you, Chairman. Mulțumesc. Domnule președinte, în concluzie, vreau să subliniez cum că Curtea recomandă ca Parlamentul să, trebuie să mănățească tot ce ține de procedurile de achiziții publice și linii orientative mai bune. Iată concluziile noastre pentru Parlament anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A mai fost o întrebare din partea colegei Ortiz pentru domnul auditor intern. Domnule Galvin, ați putea răspunde la întrebarea aceea acum sau uh, ați dori să ne răspundeți în scris? Cum preferați? Thank, you, Chairman. Uh, I... Mulțumesc. Da, pot să dau un răspuns acum și vă pot confirma că planul de acțiune care decurge din evaluarea de calitate a fost într-adevăr finalizat pentru anul 2012. Însă anumite puncte și expecte, aspecte necesită o serie de aprobări externe, ca să zic așa, astfel încât să putem să-l prezentăm în fața panelului de auditori și pentru certificarea respective. Deci e vorba și de aprobarea finală a biroului și asta în contextul uh, regulilor, regulamentului intern. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule raportor, doriți să mai luați cuvântul la sfârșit? doar ca să mulțumesc uh, domnului secretar general pentru răspunsurile la întrebări și colegilor pentru dezbatere și să vă asigur că voi încerca să prind în draftul de raport cât mai multe dintre cele discutate aici, raport care va fi gata pe 18 februarie. Cam atât. Vă mulțumesc încă o dată. Ja, Äh, mulțumesc. Mulțumesc raportorului, mulțumesc domnului secretar general și reprezentanților Curții de Conturi, de asemenea și auditorului intern. Astfel am ajuns la finele ordinii noastre de zi. Văd că am terminat chiar mai repede, mulțumesc mult, mă bucur că ați participat și astfel închei reuniunea de astăzi. Mâine avem o audiere privind contrabanda de țigări, după amiază, împreună cu uh, Comisia Jurii și vom uh, avea și un vot la Comisia noastră. Domnule secretar general, nu numai uh, luni și marți ne vedem cu dumneavoastră. Să știți că noi nu folosim, iată, doar zilele de luni și de marți, ci și miercuri și și joi. Mulțumesc, ședința se suspendă.